Dear colleagues, would you please take your seats? Dragi colegi, vă rog să luați loc. Okay, good afternoon everybody. Dear colleagues, I... Dragi colegi, începem ședința noastră cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Funcționează microfonul, întreabă președintele? Adoptarea ordinii de zi, la acest punct aș vrea să fac următoarele comunicări. În primul rând, în urma negocierilor în curs a amendamentelor de compromis și altor chestiuni tehnice, raportorul și grupul socialiștilor a cerut amânarea votului până la întâlnirea viitoare. Domnul Van Nistelrooy, am înțeles că e vorba doar de chestiuni de natură tehnică, așa este? Da, probleme de natură tehnică. Acestea pot fi oare rezolvate însă înaintea votului? Am primit doar această informație din partea secretariatului, că s-a cerut amânarea votului. Îmi pare rău. Am fost informați că domnul Feleghi este bolnav și va fi înlocuit de domnul Ivan Kofkas, vicesecretar de stat pentru dezvoltare națională. Acestea sunt comunicările și aceasta din urmă corespunde punctului 7. Domnul Vagan este prezent, așa că putem începe prezentarea dacă toată lumea este de acord, bineînțeles, se consideră adoptată și ordinea de zi. Trecem la punctul 4, utilizarea eficientă a resurselor în Europa. Domnul Vogan este raportor pentru aviz. Am să-i dau cuvântul pentru o scurtă prezentare. Vă rog. Yeah, thank you, uh, chairman, and I will try... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu cât mai succint cu putință. Probabil că știți este vorba de un aviz al comisiei noastre pentru un raport din partea comisiei ENVI și acesta este primul schimb de vederi în ceea ce privește acest aviz. În primul rând, vreau să salut faptul că este vorba de o proie- un proiect uh, strategic pentru anul 2020, această utilizare eficientă a resurselor. Acesta este un lucru esențial pentru cetățeni pe care ar trebui să-l salutăm cu toții. Deci faptul că avem un raport pe această chestiune. În avizul meu am subliniat importanța regiunilor și autorităților locale pentru a elabora planuri de utilizare eficientă a resurselor. Cred că regiunile și autoritățile locale ar trebui să fie consultate de câte ori statele membre își elaborează astfel de planuri. Bineînțeles, trebuie ținut cont și de diferențele între regiuni și acest punct trebuie avut în vedere atunci când se elaborează planul. De asemenea, regiunile și autoritățile locale nu ar trebui să fie doar implicate la elaborarea planurilor pentru îmbunătățirea utilizării resurselor în mod eficient sau a resurselor energetice, ci ar trebui să fie implicate și în acele acțiuni de implementare în urma acestor planuri. Aceste autorități locale și regiunile sunt implicate în regiunea mea și, bineînțeles, aceasta face să apară mai multe sinergii. De exemplu, în regiunea mea, fiecare autoritate locală are propriul său plan de acțiune în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor și trebuie să fie responsabile și să arată că se fac uh, îmbunătățiri în acest sens. Pentru a îmbunătăți această eficiență a resurselor și pentru a reduce nivelul de uh, deșeuri, trebuie implicate toate nivelurile de guvernare, deci nivelul central și nivelul local. Acestea sunt principalele puncte introduse în scurtul meu aviz. Bineînțeles, colegii sunt bineveniți, bineveniți să aducă sugestii. Termenul de prezentare a amendamentelor este pe 14 iulie, după care vom avea pe 19 septembrie votul în comisia noastră și după aceea la comisia ENVI, probabil în noiembrie. Iată scurta prezentare pe care doream să o fac. Thank you very much indeed. Mulțumesc, domnule Vogan. Acum dau cuvântul colegilor. Eh, the shadow reporters, Erminie Mazzoni is not here. Doamna Masoni, raportorul din umbră, nu este prezentă. Doamna Lukashenska, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să felicit raportorul pentru acest aviz atât de bun. Cred că o utilizare eficientă a resurselor este esențială pentru o dezvoltare durabilă în Europa. Acesta este un punct esențial pentru dezvoltarea durabilă, care este la rândul său unul dintre principalele obiective ale președinției poloneze. Când vorbim de resurse, nu ne referim doar la resursele energetice sau la energie în general, ci și la multe alte tipuri de resurse. Și în acest sens aș vrea să subliniez faptul că autoritățile regionale, așa cum a arătat și raportorul, sunt foarte importante și ar trebui să se centreze și asupra acestor resurse diferite, ce se întâmplă, de exemplu, cu alimentele, cu solul și așa mai departe ar trebui să ne gândim cum am putea gestiona problema deșeurilor, de exemplu, și problema siguranței alimentare, care este la fel de importantă și ar trebui să avem o mai mare conștientizare a cetățenilor europene în legătură cu aceste probleme. Știm că există o parte a resurselor care este limitată și de care trebuie să avem grijă pentru generațiile următoare. Mulțumesc! Thank you very much. Frau Mulțumesc, doamna Schroeder. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. Găsesc că a abordat o serie de elemente importante, dar la rândul meu aș vrea să mai menționez câteva aspecte uh, care se regăsesc în documentul Comisiei. Comisia afirmă că ar fi posibil încă în această perioadă de finanțare să operăm modificări pentru uh, o altă listă de priorități în legătură cu tot ce este menționat în această comunicare. Și mie mi se pare că este important pentru că în felul acesta și comunele și regiunile ar putea avea posibilitatea să experimenteze în vederea următoarei perioade de stimulare. De asemenea, mi se pare important că în documentul Comisiei există și o legătură cu aspectele economice și cred că acest lucru este important în politica regională, pentru că în felul acesta putem crea locuri de muncă verzi, de pildă. Și cred că problema economiilor locale, economiilor regionale ar putea să fie valorificată mai bine. Tocmai aflu că în Marea Britanie se dezvoltă probleme în acest, programe în acest sens, că există preocupări pe plan național în acest sens. Un alt aspect, în documentul Comisiei se spune că o Europa în care resursele sunt utilizate eficient, trebuie eh, să demonstreze și că toate politicile trebuie să fie convergente în acest sens, să nu existe eh, contradicții în eh, investițiile din fondurile structurale și cred că și acest aspect este important și trebuie să fie să se reflecte în aviz. Găsesc că este bine că raportorul menționează diversi agenți implicați în acest domeniu. Ceea ce nu mi este foarte clar este ultima propoziție de la punctul 2 ce înseamnă ce se întâmplă dacă există politici care sunt contradictorii. Cum se poate găsi o rezolvare în acest caz? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamna Smith. Sanchez Schmidt. Sanchez Schmidt, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să insist aici asupra importanței politicii regionale pentru utilizarea resurselor. Cred că aceasta și-a dovedit deja eficiența, în special în domeniul energetic. Aș vrea să reamintesc aici modificarea regulamentului FEDER pentru o eficiență energetică mai mare a locuințelor sociale și de asemenea vreau să insist asupra cooperării teritoriale, în special asupra cooperării transfrontaliere, pentru că cred că tocmai la acest nivel am putea implementa strategii mai clare pentru gestiunea resurselor. Acest domeniu este cel care ne poate asigura o cooperare foarte bună între țările vecine. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Valnister Roy. vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru aviz. Însă aș vrea să mă refer aici la o chestiune anterioară. Împreună cu Comisia de Dezvoltare Regională am elaborat strategia UE 2020 și am arătat acolo că doream o strategie pe țară în care să se coordoneze diversele niveluri descentralizate, regionale, municipale și așa mai departe. Vorbeam acolo de un pact teritorial care să nu fie impus din partea Europei, ci care să fie realizat în fiecare stat membru, însă acest pact ar trebui să fie obligatoriu pentru a putea implica toți actorii regionali sau municipali. Bineînțeles că dacă noi ar trebui de fiecare dată să indicăm care este participarea necesară pentru fiecare proiect strategic, atunci poate ar fi mai bine să o facem o singură dată pentru toate proiectele, să nu repetăm acest lucru pentru fiecare proiect strategic. Așa că aș vrea să revin asupra acelui pact teritorial despre care am vorbit la acel moment, despre implicarea colectivităților, autorităților regionale sau locale. Cred că este destul de ușor de obținut acest lucru, pentru că cu toții suntem de acord aici la Parlament asupra acestui punct. Doamna Manzoni va veni un pic mai târziu, însă este raportorul din umbră din partea Partidului Popular, însă se pare că, se pare că este de acord cu aceste obiective. Acesta este un lucru care depinde practic de fiecare stat membru și abia după aceea putem stabili anumite obiective și putem vedea dacă acele obiective sunt într-adevăr și îndeplinite de statele membre, pentru că totul depinde de ele. Însă eu mi-aș dori să întărim rolul autorităților municipale și regionale și în ceea ce privește implementarea acestor uh, programe și de asemenea în ceea ce privește gestiunea fondurilor. Trebuie să fim coerenți și să facem acest lucru așa cum ne-am propus de la început. Există și un exemplu pozitiv în acest sens, pentru că Comisia Europeană a prezentat un regulament asupra eficienței energetice pentru orașe, orașe cu un costă 46 de milioane de euro care sunt puși la 146 de miliarde, mă scuzați, de euro care sunt puși la dispoziție și acum această sumă va fi dublată pentru că va fi implicată și banca privată. Deci e vorba de noi instrumente inovatoare care vor permite o implicare, o participare mult mai activă a autorităților regionale și locale. Oricum, dacă acest lucru nu există deja, uh, nu este deja inclus în aviz, îl putem include prin amendamente. Mulțumesc, domnul Glasek. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jenom zopak... Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, aș vrea să repet și eu un lucru care s-a spus deja aici. Cred că este importantă o coordonare între diversele niveluri existente. Nivelul local, regional, toate administrațiile care ar trebui implicate și, bineînțeles, nivelul național. Toate acestea trebuie să fie interconectate între ele. Avem pe de altă parte și cooperarea transfrontalieră care ar trebui și ea să fie îmbunătățită. Ar trebui să ne gândim mai mult la rețele pentru că dacă producem energie, atunci trebuie să avem și posibilitatea să o transportăm până acolo unde avem nevoie. Mulțumesc. Ok, thank you very much. Mr. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnul Kelly. Eh, thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să spun că sunt de acord cu raportorul, domnul Vogan, în legătură cu accentul pus pe importanța implicării autorităților regionale și locale de la bun început. Acel politician irlandez, american, a spus la un moment dat că politica e locală și în acest domeniu, dacă vrem să avem impactul scontat, uh, autoritățile locale trebuie să implice și toți uh, să cânte pe baza aceleași partituri. Problemele cu care ne confruntăm sunt majore. Țintele lui 2020 o să meargă apoi mai departe, 2030, 40, 50 și mai departe. Și în toată acea perioadă încercăm să creăm eficiență și trebuie implicată populația Tendințele actuale în ce privește populația sunt de a ajungă până în 2050 9 miliarde de locuitori. Deci e nevoie de surse noi de energie, o mai mare eficiență, pentru că altfel nu vom depăși dificultățile majore din prezent. Iată de ce cred că e nevoie de implicarea autorităților regionale și locale, pentru că acolo se vor desfășura acțiuni la acele niveluri politica, cercetarea, dezvoltarea tehnologică se poate realiza pe plan central, dar aplicarea pe teren se va întâmpla la nivel local. Iată de ce e important să implicăm autoritățile regionale și locale ca să clarifice țintele politicile, implementarea pentru propriile regiuni. Și dacă fiecare regiune face asta și toate se implică și o abordare mai coordonată, atunci o să știm mai clar în ce direcție ne îndreptăm și ce progres putem să facem. Deci cred că suntem pe drumul cel bun. Okay, thank you very much. Președintele, mulțumesc, domnul uh, Sieber. Ich glaube, der Berichterstatter... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, în propunerea aceasta de aviz se atrage atenția asupra faptului că fondurile uh, regionale joacă un rol central și cred că acest rol central ar putea să fie extins și în perspectiva strategiei 2020 în ce privește uh, utilizarea eficientă a resurselor. Trebuie să ne gândim și în ce măsură putem obliga Comisia atunci când se uh, aprobă uh, proiecte de mari dimensiuni să insiste asupra acestei strategii de utilizare eficientă a resurselor, pentru că statele membre, din acest punct de vedere, trebuie să fie responsabilizate. Cred și eu că comunele și regiunile joacă un rol mai important în dreptul european în ce privește implementarea anumitor directive. Gândiți-vă doar la administrarea deșeurilor pentru că trebuie să existe și organizații care să coordoneze aceste sisteme de colectare a deșeurilor. Cred că uh, în felul acesta uh, pot fi uh, găsite soluții exemplare la nivelul regiunilor, comunelor, țărilor. Să creăm această rețea de best practice și pe plan comunitar astfel încât soluțiile care s-au dovedit a fi cele mai fericite să poată fi preluate și de alții și eventual să fie îmbunătățite în comun. Acest lucru este valabil și în utilizarea resurselor regenerabile de energie la nivelul regiunilor și comunelor și uh, pot să aibă o valoare exemplară uh, pentru uh, cei care, uh, din acest punct de vedere, nu au fost la fel de dezvoltați. Deci, în ce privește utilizarea eficientă a resurselor, cred că există multe soluții pe plan comunitar, regional, care pot avea puterea de exemplu dar ele trebuie să fie promovate, trebuie să fie popularizate pe plan comunitar, iar Uniunea Europeană poate contribui la acest transfer de know-how. Mulțumesc. Doamna Smorcova.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 You, uh, O interferență tehnică. Počujete ma? Áno, môžem? No? Yes? A, ah, OK. Vy, vy...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 sorry. Nije, halo. Ne počuti. Uh, translate. Počuti? Možem? Ok. În cabina de slovacă probabil că era o problemă tehnică. Reluăm. Poukazal bod... Raportorul a subliniat pe bună dreptate importanța punctelor 4 și 5 ce e important pentru utilizarea eficientă a resurselor și anume pe plan local și regional. În prezent am primit uh, date statistice din Slovacia care arată faptul că Slovacia a cheltuit doar 18,5% din această perioadă de programare. Probabil că suntem printre cei mai proști cheltuitori. Cel mai redus nivel uh, de cheltuire este și din cauza faptului că nu se implică suficient nivelurile regional și local. Iată de ce cred că punctul 5 din raport care recomandă statelor membre să stabilească priorități, planificare, implementare de măsuri, să se implice cu niveluri eh, inferioare nivelului național din administrație. E important și trebuie sprijinit. Okay, Președintele, mulțumesc. E cineva de la comisie care dorește să intervină? Take the floor. Mr. Moser. Domnul Moser. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați deputați. Salutăm foarte mult răspunsul comisiei dumneavoastră, am dorit să subliniem importanța deosebită a unei implicări strânse la toate nivelurile de guvernare, mai ales autoritățile regionale și locale în această privință. Domeniile de politică sunt extrem de diverse și cer implicarea activă a cetățenilor, ONG-urilor, a orașelor mari și mici, pentru a ne asigura că deciziile se iau cu eficiență, că are loc implementarea deciziilor, că nivelurile european și național adesea nu pot decât să ofere un cadru mai larg, să se asigure că în general, există stimulentele necesare, prețurile să fie bine stabilite, să vedem că anumite substanțe dăunătoare sunt interzise sau restricționate, dar cum se face acest lucru? nu se poate decât pe plan uh, local și regional. Un instrument extrem de important este convenția primarilor care s-a bucurat de mare succes și trebuie să vedem în ce măsură rolul poate să fie mărit, uh, să vedem și în alte privințe legate de eficiența resurselor, biodiversitatea, gestionarea deșeurilor, pe lângă energie. Energia este una dintre principalele provocări ale epocii noastre. Se leagă de schimbările climatice, dar și de siguranța aprovizionării cu energie și aici acest Covenant of Mayors are un rol important care se poate consolida pe mai departe. E, va fi nevoie de investiții majore în anii următori pentru o mai bună eficiență economică. Comisia a propus recent o directivă privind eficiența energetică care va trebui negociată în acest an și la începutul anului viitor, cu implicare strânsă a Parlamentului European și salutăm sprijinul dumneavoastră politic pentru că acest lucru se facă cât mai rapid, pentru că nu putem să ne permitem să așteptăm. Eficiența energetică este un, una dintre căile cele mai ieftine și la îndemână, cele mai simple pentru a ne asigura că dispunem de suficientă energie și că reducem și dependența de importuri. Um, a Aș vrea să subliniez de asemenea și faptul că Comitetul Regiunilor s-a implicat îndeaproape, a fost consultat și a prezentat deja vizul și a subliniat importanța unei implicări autorităților regionale și locale și pe ansamblu a exprimat o atitudine foarte favorabilă față de această inițiativă. Trebuie să subliniem și faptul că această inițiativă emblematică privind eficiența energetică diferă de celelalte șase inițiative emblematice din strategia 2020. Celelalte se referă la una sau două domenii de politică. Aceasta se referă la aproximativ 10 domenii. Agricultură, pescuit, uh, climă, mediu, transporturi, politică energetică și politică regională, drept chestiune transversală care va da una dintre sursele cele mai importante de finanțare. E important să se evite și fricțiunile sau contradicțiile potențiale în proiectarea instrumentelor de finanțare. Cred că există multă bunăvoință de toate părțile și în Parlament și în statele membre și la Comisie pentru a face lucrurile bine, dar întotdeauna e o concurență a ideilor, trebuie identificate cele mai bune idei Comisia a formulat o propunere privind revizuirea bugetară acum câteva zile pe 29 iunie, care va trebui apoi să fie detaliată și în politica regională și trebuie să dăm stimulente adecvate pentru a ne asigura că finanțarea de care dispunem, care e greu de obținut, trăim în vremuri de criză, dar că acești bani sunt cheltuiți în cel mai bun mod posibil și că fiecare euro deplinește mai multe obiective și dezvoltarea regională și eficiența energetică, în special biodiversitatea, transporturile, vor fi urmărite pe mai departe. Deci noi la Comisie așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră la această comisie, dar și cu colegii de la alte comisii. Sunt mai multe implicate și reflectă guvernanța în mai multe politici, la multe niveluri, cu diverse implicații. Trebuie să vedem uh, pregătirea politicii, proiectarea, dar apoi și implementarea și evaluarea politicilor. Și toți actorii trebuie să se implice. Deci trebuie să ne adresăm cetățenilor, să le explicăm bine de ce facem aceste lucruri și până la urmă să explicăm și care sunt avantajele de o parte și de alta și elementele de compensare. Nu putem să negăm că există și anumite elemente de compensare care sunt recunoscute și în proiectul de aviz. Uneori e nevoie de opțiuni dificile. Nu întotdeauna e bine pentru toți pretutindeni. Trebuie să existe o dezbatere și oamenii să fie atrași de partea noastră pentru a putea contribui, să aibă un cuvânt de spus și până la urmă sperăm că rezultatul va fi acceptat de marea majoritate a populației. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor pentru discuția pe Gram Auto și acum raportorul, domnul Vaughan, dacă dorește să intervină din nou pentru ultimele comentarii. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate contribuțiile. Trebuie să spun că în toate contribuțiile au fost puține elemente cu care să nu fi fost de acord. Tot ce au spus colegii a fost logic. Deci, foarte pe scurt, o să mă refer la câteva aspecte ridicate. Primul vorbitor s-a referit la câteva aspecte importante, și mai faptul că vorbim nu doar despre energie, carburant și apă, sunt alte resurse importante, alimente, minerale și alte exemple. Poate ceva ce n-am menționat în observațiile de deschidere, că la toate nivelurile de autorități trebuie să implicăm și pe cetățeni E un aspect important care să fie reflectat în, undeva în aviz. S-a făcut trimitere și la al doilea punct, a doua liniuță, unde se menționează niște elemente de compensare. Colegul de la Comisie a dat un răspuns parțial. Cred că pentru mulți colegi ar părea să existe conflicte între diverse politici din Uniunea Europeană. Cel evident ar fi acolo unde se finanțează proiecte de transporturi, unii colegi consideră sau li se pare că e un conflict cu țintele de mediu. E o chestiune pe care, după cum a spus și Comisia, trebuie să o discutăm, și o dezbatem pe viitor. S-a menționat și nevoia de modificare, de amendare a programelor existente pentru a atinge eficiența energetică ar, pentru a fi corect față de Comisie și Parlament, am încercat să facem acest lucru simplificând uh, tot ce ține de dezvoltarea durabilă, de atenuarea schimbărilor climatice și alte politici pe viitor, de exemplu în 2020, dar și pentru următorul cadru de finanțare multianual. Și vedem acest lucru în politica agricolă comună în fondurile de coeziune, cum se putea utiliza pentru măsuri de eficiență energetică și un alt exemplu recent. Am făcut o vizită în Polonia și cu colegul Wojciech și am văzut o unitate de tratare a apei eh, la Varșovia finanțată de Uniunea Europeană. Sunt exemple și, cum au spus și colegii, trebuie să examinați astfel de exemple de bune practici ca să învățăm de la ele în diverse regiuni ale Uniunii Europene. Mă apropii de sfârșit și aș vrea să mă refer la ce a spus domnul Van Nistelrooy, un lucru important legat de nevoia de implicare autorităților regionale și locale, nu doar în ce privește utilizarea eficientă a resurselor, ci și în fondurile structurale. Am spus acest lucru în al cincilea raport de coeziune, în discuțiile noastre și am subliniat faptul că e nevoie de contracte și am insistat că autoritățile locale și regiunile să se implice în uh, redactarea acelui contract. În această etapă avem promisiuni din partea Comisiei, dar cred că e nevoie să găsim o cale mai formalizată, un mecanism ca să asigure că autoritățile locale și regiunile se implică cu adevărat în politica de coeziune și în alte politici importante, cum ar fi utilizarea eficientă a resurselor. Deci s-au spus multe lucruri importante, colegii au făcut observații și comentarii interesante și uh, îi rog să înainteze amendamente în termenele stabilite. Okay, Mr. Vogan. Thank Mulțumesc, domnule Vaughan. Stimați colegi, termen limită pentru predarea amendamentelor 14 iulie la prânz. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi poziția Parlamentului privind proiectul de buget pentru 2012, astfel cum a fost modificat de către Consiliu. Domnule Surian, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Aș dori să menționez trei elemente în această după amiază. În primul rând, Comisia Europeană și-a publicat propunerea privind bugetul, proiectul de buget pentru 2012. Vreau să vă spun cum vedem noi în comisia noastră această propunere de buget. În al doilea rând, cunoaștem intențiile Consiliului de a modifica această propunere și trebuie să vedem care va fi punctul de vedere al acestei comisii vis-a-vis -vis de propunerile Consiliului și, în al treilea rând, trebuie să vorbim despre dificultățile tehnice și problemele de calendar cu care ne confruntăm. Este un aviz pe care l-am pregătit și pentru adoptarea acestui aviz ar putea să avem eh, probleme legate de calendar. Înainte de toate, poziția eh, față de proiectul de buget pentru 2012. Părerea noastră este reflectată în acest aviz. Dacă s-ar întâmpla o minune și am putea să decidem eh, cât mai curând privind bugetul pe anul viitor, cred că am putea să luăm o decizie fericită dacă va fi adoptat în forma propusă de către Comisia Europeană. Să ne gândim de pildă la uh, 1B. Pentru că în această rubrică 1B, Comisia Europeană este conștientă de faptul că ne apropiem de finalul perioadei de programare pe șapte ani și uh, au existat frecvent plângeri că statele membre nu au folosit toate fondurile pentru implementarea programelor, dar acest lucru nu mai este valabil. Acum putem constata că statele membre sunt foarte active, programele au intrat în faza finală, iar uh, acum trebuie să fie efectuate plățile. Și cred că este important pentru noi să subliniem uh, un aspect. Uniunea Europeană dispune de un instrument foarte eficient pentru a implementa strategia 2020 și aceasta este politica regională, pentru că politica regională uh, contribuie la uh, realizarea obiectivelor stabilite în strategia 2020. Ce recomandă Comisia? Creditele de plată vor crește cu 3,4%, creditele de angajament și de asemenea, creditele plată cu 8,4. Deci, 3,4 credite de angajament, o creștere de 8,4 creditele de plată. Acest lucru reflectă o realitate, deci Comisia înțelege cum stau lucrurile în realitate. Dar ce face Consiliul? În ultimul an și jumătate am vorbit cu reprezentanți ai președinției poloneze, deci cred că am o bună imagine despre modul în care evoluează negocierile la nivelul Consiliului acum și am o veste bună pentru comisia noastră. În Consiliu, politica de coeziune constituie o prioritate. Și acest lucru se reflectă în concluziile Consiliului. De ce se reflectă? în aceste concluzii, dacă vedem care este nivelul creditelor de angajament, vom constata că uh, el nu a fost atins la nivelul Consiliului. Uh, comisia a făcut propuneri care au fost aprobate de Consiliu, dar noi, în clipa de față, încă nu am ajuns în faza de a aplauda. Pentru că, dacă ne uităm la creditele de plată, aș putea spune că s-a făcut o reducere de 1,3 miliarde de euro. Aceasta a fost decizia Consiliului. Asta ce înseamnă în practică? Comisia Europeană propune o creștere de 0,4% a creditelor de plată, dar Consiliul a aprobat doar 5,2%. Deci, așa cum stau lucrurile în clipa de față, în ce privește creditele de plată, Consiliul nu va fi dispus să uh, um, arăte flexibilitate față de această atitudine. Dar în această etapă a negocierilor, noi nu putem accepta acest punct de vedere, pentru că în felul acesta nu noi vom situa în niciun fel pe poziția de negociere. Noi nu putem accepta acest lucru. Noi suntem Comisia responsabilă de dezvoltare regională și pentru politica de coeziune. Deci nu putem aproba acest punct de vedere, această poziție a Consiliului. Și mai există și un alt motiv pentru care noi nu trebuie să aprobăm acest punct de vedere. Se pare că la nivelul Consiliului există doar un interes pentru rezultatul final, pentru cifrele finale din buget ci nu ă, se interesează de anumite proporții în interiorul bugetului. Deci acest lucru a devenit ă, evident în ultima fază a negocierilor cu Consiliul. Dar noi nu trebuie să renunțăm la luptă, trebuie să încercăm să luptăm pentru rubricile care sunt importante pentru noi. Și cred că propunerea care a fost înaintată de către Comisia Europeană a fost realistă. Tocmai de aceea eu cred că trebuie să continuăm lupta. Există însă și alte situații pe care trebuie să le exploatăm. În final, cădem de acord asupra unui anumit nivel al plăților și um, se ajunge la un acord între Comisie, Consiliu și Parlament și putem spune că dacă va fi necesar, politica de coeziune uh, va uh, obține nivelul necesar de plăți. Astăzi, am adresat întrebarea uh, președinției Consiliului, pentru că eu cunosc practica lor din ultimii 80 ani. Am spus, puteți să-mi dați un exemplu în care această promisiune s-a realizat, în practică, în care politica de coeziune într-adevăr a dispus de fondurile care au fost necesare, pentru că ceea ce vedem în practică este că, dincolo de acordul la care se ajunge, politica de coeziune nu a beneficiat niciodată de susținere era necesară, deci promisiunea nu a fost respectată. Dacă noi eh, convenim ceva, atunci trebuie să ne respectăm cuvântul și ceea ce ne-am propus chiar să se realizeze în practică. Dar eh, cred că acesta va fi o chestiune care își va găsi rezolvarea în toamnă. Am colaborat împreună cu secretariatul comisiei noastre și aș dori să mulțumesc secretariatului pentru activitatea desfășurată și am pregătit un proiect de aviz care a fost un fel de preproiect. Am încercat să prevedem care va fi poziția Consiliului. Din uh, nefericire, deocamdată nu sunt uh, cuprinse cifre. Dar ce facem noi în comisia noastră în fiecare an? Noi uh, înaintăm amendamente prin care încercăm să refacem cifrele mm, inițiale. De altfel, așa cum au fost, au fost ele prevăzute și în uh, bugetul uh, preliminar. Dar uh, după Lisabona, noi nu mai putem vorbi doar despre proiecte de buget. Trebuie să um, ne respectăm obiectivele și dacă ni se impun uh, reduceri, cred că nu trebuie să le acceptăm. În felul acesta, comisia noastră își va uh, consolida poziția. Deci trebuie să încercăm prin amendamente să revenim la cifrele inițiale care au fost propuse de către Comisia Europeană. Un alt domeniu în care uh, încercăm să prevedem ceea ce va face Consiliul este uh, legat de acțiunile pregătitoare și măsurile de asistență tehnică. Comisia noastră a uh, solicitat sugestii, dar nu s-a făcut decât o singură propunere din partea unui membru al comisiei noastre. Care este părerea mea? Cred că proiectele pilot care sunt acum în curs de realizare ar trebui să fie susținute în continuare și este o propunere nouă și cred că în comisia noastră ar trebui să susținem această propunere. Și, estimate domnule președinte, estimați colegi, ajung acum și la o chestiune mai sensibilă. Cum putem să ne îndeplinim obiectivele în calendarul care a fost stabilit, pentru că următoarea reuniune a acestei comisii, dacă mi-amintesc uh, bine, este pe 19 septembrie. Asta înseamnă că termenul limită pentru depunerea de amendamente trebuie să fie înainte de următoarea noastră reuniune. Eu am două propuneri care pot să soluționeze problema și vi le voi expune. Prima ar fi să folosim ultima săptămână din august, să spunem 29, 30, 31 august să organizăm o reuniune extraordinară și în această reuniune extraordinară să discutăm aceste amendamente care trebuie să fie înaintate de către membrii Comisiei Regii. Deci, în acea reuniune extraordinară am putea să adoptăm amendamentele, dar asta înseamnă că uh, noi ar trebui să pregătim amendamentele înainte de începerea verii, ele trebuie să fie traduse, pentru că există o regulă, că trebuie să existe traduceri în toate limbile care să fie la dispoziția membrilor și de asemenea trebuie să existe un quorum în august când vom supune la vot amendamentele. Nu cred că aceste propuneri sunt foarte realiste, nu cred că uh, vom putea să le susținem. Și în cazul acesta, secretariatul face o altă propunere care ar putea să fie prezentată uh, de către președinta noastră, dar și în calitate de raportor pot să fac acest lucru. Deci, dacă în urma dezbaterilor de astăzi Comisia ar putea să cadă de acord ca noi să susținem cifrele care au fost propuse de către Comisia Europeană. Și noi, de fapt, dorim acest lucru pentru că dorim să reinstaurăm aceste cifre, dorim susținere pentru proiectele pilot. Bine, dacă în comisia noastră se cade de acord asupra acestor cifre, atunci eu împreună cu uh, în calitate de raportor, împreună cu președinta noastră, aș putea să înaintez aceste amendamente. Dumneavoastră ați putea să mă mandatați acum cu această sarcină și um, din punct de vedere formal, noi vom putea adopta acest raport pe 19 septembrie. Iar în clipa de față, uh, povara preliminară se află în mâinile dumneavoastră. Eu cred că uh, s-a discutat acest aspect cu coordonatorii în detaliu și, domnule președinte, ajung la un final acum, deci uh, Așa stau lucrurile. Acesta este marșa de manevră pe care o avem acum. Eu îi rog pe membrii comisiei să opteze pentru una din cele două soluții pe care le-am propus. Mulțumesc foarte mult, domnule Surian. Domnul Derek Vogan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru uh, uh, raportul uh, extraordinar, excelent, pe care l-a uh, elaborat în legătură cu uh, bugetul pentru 2012. Ehm, cred că la nivelul comisiei noastre am fost de acord că propunerile comisiei privind politica de coeziune ehm, este de fapt minimală în ce privește ehm, această politică și creșterea propusă de asemenea. De fapt însă o parte din statele membre nu susțin nici măcar această creștere se dorește o reducere a celor 8,4% și creșterea să fie doar de 5,2%, deci 1,4 miliarde. Deci, mult mai puțin și ca atare înseamnă că și pentru FEDER și pentru FES vor fi sume substanțial reduse față de propunerea Comisiei. Din păcate, um, asemenea propuneri vin din partea unor state membre care și ele au regiuni care ar fi putut să beneficieze în urma fondurilor structurale um, și uh, este inutil să spun că și uh, guvernul meu are o poziție diferită față de uh, propunerea Comisiei și uh, deși există multe regiuni în Europa care beneficiază de fondurile structurale și ar fi putut să profite și în perspectivă în anul 2012 există acum presiune asupra statelor membre ca să se opereze asemenea reduceri ale fondului de coeziune pentru 2012. Și săptămâna trecută la Strasbourg, uh, când a fost o intervenție din partea președinției uh, poloneze, am constatat că există o atitudine pozitivă față de politica de coeziune. Eu cred că trebuie să folosim sprijinul polonezilor și al altor state membre pentru a lupta în favoarea politicii de coeziune și să nu acceptăm aceste cifre reduse pentru viitor. Trebuie să uh, acționăm în acest sens pe lângă președinție. Eu susțin propunerile raportorului. Uh, cred că uh, și întoarcerea uh, înapoi la lucru pe 28 uh, august uh, cred că poate fi susținută, dar poate că cea de-a doua variantă are și mai multe șanse de reușită și sper ca și coordonatorii să susțină această variantă. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Domnule președinte, vreau să mulțumesc domnului Surian pentru această prezentare deosebit de bună. Ceea ce este important, în primul rând, este ca proiectul să fie menținut cel puțin la nivelul actual și așa cum a arătat și domnul Surian, acest lucru este foarte important. Trebuie subliniat faptul că nu doar statele membre, ci și cetățenii Uniunii Europene trebuie să aibă o valoare adăugată a cheltuielilor care se fac la nivel european, mai mult decât la nivel statal. Este vorba de o chestiune politică aici, pe care o datorăm cetățenilor și trebuie să fim mult mai proactivi pe viitor în acest sens. E vorba aici în special de re- politicile regionale și de fondurile structurale noi, de exemplu, atunci când am arătat Uniunii Europene în 73, PIB-ul era 58% uh, din media europeană. Aceasta înainte de boomul uh, tigrului uh, celtic și am ajuns la 55% din PIB-ul european mediu. Aceasta a adus beneficii și în special din cauza fondurilor structurale. Însă, din păcate, aceste mesaje nu ajung până la cetățeni. Avem foarte multe lucruri de făcut, însă acestea au fost neglijate și de multe ori am pus prea mare accentul pe anumite proiecte și am lăsat deoparte rolul statelor membre care nu au avut prea mult de beneficia de pe urma acestor proiecte. Iată de ce cetățenii n-au considerat că e necesar să se continue pe acest drum, așa cum s-a făcut până acum. Cred că este deci un alt lucru pe care ar trebui să-l subliniem mai mult și aceasta pentru a pune capăt acestei atitudini uh, negativiste în ceea ce privește mass media și de asemenea uh, această negativitate care există din motive politice în multe state membre. În al doilea rând, îmi pare bine că acest proiect include și proiectul um, Euroatlantic, pe care am încercat să-l includem deja de mai mult timp și care are apărut din nou aceasta va dovedi și valoarea adăugată a acestor proiecte care vor aduce uh, o mult mai mare valoare adăugată la nivel transatlantic. Deci, avem într-adevăr multe de făcut, dar mesajul nu îl trimitem foarte bine. Aceasta este o adevărată provocare pentru noi, pentru Comisie și, bineînțeles, pentru Parlament în următorii ani. Mulțumesc, doamna Schroeder, vă rog. Ja, Mulțumesc. Vreau să fac doar o scurtă observație în legătură cu raportul și procedura. Cred că ar trebui să avem o procedură care să ne ajute să ajungem la un consens. Noi avem câteva observații în legătură cu notele de subsol uh, și dacă veți ține seama de ele, nu este vorba de o modificare a cifrelor, suntem absolut de acord că trebuie să mizăm pe cifrele inițiale, dar putem face câteva completări pentru că și Comisia a făcut unele modificări și noi trebuie să uh, ne concentrăm mai mult pe o nouă structură. Uh, deci vom face observații, vom face comentarii. Eu sunt de mult uh, membră a Parlamentului European și întotdeauna când a fost vorba de uh, noile fonduri structurale am făcut asemenea observații uh, de care comisarul în momentul în care vor începe negocierile să poată să țină seama. Deci asta este tot ceea ce aș vrea să propun prin amendamente. Deci nu va fi vorba despre sume noi, ci uh, de cred că în observațiile, în notele de subsol pe care le facem, trebuie să ținem seama de anumite considerații ca să nu ajungem la dificultăți când va fi vorba despre o nouă structură pentru aceste fonduri și rugăm pe raportor să țină seama de observațiile noastre. Mulțumesc foarte mult. Domnul Surian, ați dori să interveniți aici? Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să răspund pentru că s-au spus lucruri foarte importante și merită să le dau un răspuns. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru poziția pe care au luat-o față de această chestiune. În special pentru faptul că nimeni n-a fost împotriva acelei întâlniri de la sfârșitul lunii august, așa că bănuiesc că aceasta este poziția generalizată și oricum este ceea ce hotărâseră și coordonatorii. Ce vroiam să vă spun? Avem o responsabilitate foarte zenii noștri. Iar în cadrul dezbaterii sau în cadrul negocierii pe care am avut-o cu președintele Consiliului, acest lucru a fost foarte clar. E vorba de o responsabilitate enormă. În primul rând, trebuie să demonstrăm că Uniunea Europeană nu este scumpă. Din potrivă, este destul de ieftină. E vorba de 1% doar din valoarea europeană. În al doilea rând, trebuie să garantăm că acești bani sunt bine utilizați, așa cum trebuie. Pentru că în uh, mass media se vorbește numai despre greșeli și e adevărat că există și greșeli, însă acestea sunt cazuri individuale, sunt uh, cazuri izolate și n-ar trebui să fie singurele prezentate. Așa că trebuie să transmitem acest mesaj cu claritate, sigur pe noi să spunem că Uniunea Europeană utilizează așa cum trebuie banii europeni și această criză pe care sper că în curând, uh, despre care în curând să vorbim la trecut, sper să poată fi folosită pentru a arăta că anumite state membre au utilizat bine banii din politica de coeziune și că aceste țări au reușit să depășească mult mai ușor perioada de criză decât acele state membre care au utilizat mai puțin sau deloc aceste fonduri. Și un astfel de exemplu este Polonia. Polonia este poate singura țară din Uniunea Europeană unde creșterea economică, ritmul creșterii economice n-a fost redus. Din punct de vedere procentual, acest lucru s-a întâmplat, însă nu s-a ajuns niciodată la numere negative. De ce s-a făcut acest lucru? Pentru că s-au utilizat fondurile europene în mod adecvat. Și acum, uh, pentru a da ultima replică, am să vorbesc în engleză pentru această, dar acest lucru doar la sfârșit. Și acum vorbesc în maghiară pentru că știu că această ședință este transmisă în direct și în felul acesta cei de la mine de acasă pot să mă asculte direct în limba maternă. Referitor la alte sugestii pe care doriți să le faceți sau amendamente, sunt dispus să le analizez pe toate și așa cum am spus și secretariatului, sper ca pe 19 septembrie să putem dezbate această chestiune și să adoptăm amendamentele. Acest proiect va fi analizat, după cum spuneam, în septembrie și atunci nu vor mai fi probleme și chiar dacă se prezintă vreun amendament oral în ultimul moment, dacă acesta este susținut de multă lume, atunci poate fi acceptat așa cum avem obiceiul. Mulțumesc, mulțumesc domnule raportor, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Atunci când există o divergență de opinii foarte clară la această comisie a noastră, bineînțeles că lucrurile sunt mult mai dificile. E foarte greu să ajungem la un acord. Însă, de data aceasta, putem observa că există un adevărat consens pentru a putea reveni la sumele din ultimul buget și, de asemenea, pentru a susține proiectele pilot al căror obiectiv este îmbunătățirea politicilor comunitare. Există exemple foarte bune, precum Polonia, există și exemple negative, unde uh, gestionarea creditelor n-a fost atât de bună. Iată de ce este atât de importantă îmbunătățirea asistenței, consultanței oferite pentru aceste proiecte, în special în, aceste momente de, în acest moment de criză. Și cum există un adevărat consens, așa cum spuneam la început, sunt și eu de acord cu raportorul pentru a avea o procedură mult mai rapidă, mai accelerată. Mulțumesc! Okay, thank you, thank... Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor și pentru că nimeni nu este împotriva procedurii uh, sugerate de raportor, atunci uh, îi dăm undă verde pentru a prezenta acest proiect de aviz și până pe 27 iulie la orele 12 se pot prezenta amendamente. Vă mulțumesc!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 domnule președinte. Pentru acest prim schimb de opinii, pentru acest raport din proprie inițiativă, vreau să spun tuturor celor interesați că sunt absolut la dispoziția dumneavoastră și uh, doresc să ascult comentariile, sugestiile pe care ați putea să le prezentați. Cred că este un subiect care ar putea fi interesant pentru foarte multe persoane care provin din aceste regiuni. În cadrul UE a existat încă din 2009 o primă strategie macroregională în ceea ce privește Marea Baltică. S-a făcut un prim bilanț de către Comisie în 2011 acestui proiect și în raport se arată că prin această strategie au fost îndeplinite următoarele obiective cu succes printre care citez un mediu durabil, întărirea prosperității în regiune, crescând uh, accesibilitatea și atractivitatea acestuia și asigurând protecția și securitatea. Acest prim bilanț pozitiv, pe care va trebui să-l analizăm cu mai mare atenție, arată, așa cum spune Comisia, că ar trebui să avem o aspirație pentru regiunea dunăreană și pentru alte viitoare inițiative asemănătoare în Europa, în special în regiunile unde există o dimensiune maritimă asemănătoare sau chiar și mai importantă. Președinția maghiară în cadrul um, Consiliului de la 13 iunie la Bruxelles a arătat importanța strategiei macroregionale pentru Dunăre și a cerut să se urmeze lucrările în ceea ce privește alte strategii macroregionale care ar putea fi implementate pe viitor. În acest raport, în concluziile președinției, se arată că pe lângă cele trei proiecte menționate se arată deci că nu există o nouă structură, nouă finanțare, nouă uh, legislație, există însă trei dauri importante, nouă alocare de fonduri, mai bună coerență financiară și uh, mai bună finanțare. Parlamentul European încă din martie 2011 a adoptat o rezoluție a doamnei Hubner asupra unei strategii europene pentru regiunea atlantică o rezoluție care arată valoarea adăugată a strategiilor macroregionale, care este făcută la mai multe niveluri, fără să fie nevoie de resurse suplimentare. Se dorește ca elaborarea acestei strategii să țină cont și de autoritățile locale. Parlamentul a vorbit deci deja despre importanța extinderii strategiilor macroregionale și dincolo de Marea Baltică și de inițiativa dunăreană atunci când se elaborează politica de coeziune pe viitor, trebuie să mergem mai departe în ceea ce privește ce poate aduce această strategie pentru teritoriul european, pentru optimizarea politicilor de dezvoltare regională și pentru dezvoltarea de noi instrumente financiare, așa cum ar fi, de exemplu, Banca Europeană de Investiții și, de asemenea, influența asupra politicilor de vecinătate și de parteneriat. Tocmai din acest punct de vedere se elaborează și raportul nostru din proprie inițiativă, în special pentru regiunea mediteraneană, care este un prim obiectiv în acest sens. Spațiul mediteranean este deocamdată foarte puțin structurat, performanțele sunt reduse în ceea ce privește interconectările, uh, în primul rând, de exemplu, transportul pe mare este la un nivel foarte redus pentru transportul de mărfuri în această zonă, când ar trebui, de exemplu, să fie la un nivel mult mai ridicat din cauza saturației transportului terestru. Insulele sunt foarte puțin interconectate și conectarea cu continentul european ține cont în special de statul membru de care aparțin. Acesta este un element dăunător și doar printr-o voință politică la nivel european se pot face progrese în acest sens. În al doilea rând, calitatea mediului este esențială în zona Mediteranei, care este uh, o zonă închisă și cu foarte mare biodiversitate. Traficul maritim și poluarea generată sunt foarte ridicate. Iată de ce, pe măsură ce populația pe coasta litorală crește și este o zonă turistică care este considerată ca fiind prima la nivel mondial. În al treilea rând, clima mediteraneană generează un mediu natural și o agricultură importantă pentru bazinul mediteranean. Există aici un plan de luptă împotriva incendiilor foarte important. Activitățile turistice care fac ca Europa să fie un lider în acest sector, patrimoniul cultural și istoric unic, de asemenea biodiversitatea, diversitatea de culturi și de limbi și în ciuda tuturor acestor interese comune, abordările politice și economice sunt în continuare fragmentate. Un alt element important pentru sudul Europei, dezvoltarea energiilor regenerabile și în special energia solară. Provocările cu care sunt confruntate aceste comunități ar putea fi mult mai bine rezolvate dacă ar exista un plan comun. Astfel, o astfel de strategie trebuie să ține cont de principiile de guvernanță multinivel și trebuie să acorde importanță autorităților locale care trebuie să implementeze proiecte cu valoare adăugată europeană. E nevoie de asemenea de un proces de concertare și sunt dispus să aud aici toate avizele autorizate. Iată deci două macroregiuni diferite Mediterana Occidentală și Mediterana Orientală ar trebui să fie incluse într-o singură zonă. Calendarul propus pentru elaborarea raportului este următorul. Un document de lucru va fi propus la jumătatea lunii octombrie acestui an. Acesta va putea fi dezbătut în decembrie și votul asupra raportului ar putea fi făcut la începutul anului 2012. S-a programat și o mini-audiere pentru următoarea ședință în ceea ce privește zona adriatico-ioniană. Și în concluzie pot să vă spun că aștept să lucrez cu plăcere cu raportorii din umbră, cu grupurile politice și vă mulțumesc dinainte pentru participarea dumneavoastră. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult pentru această expunere foarte interesantă îi dau cuvântul mai întâi colegului Thomas Deutsch. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie, dragi colegi. După ce am ascultat introducerea pe care a făcut-o domnul Alfonsi, aș dori să adaug trei eh, idei la acest rezumat și le bazez pe principiile enunțate. Mai întâi aș vrea să subliniez faptul că această abordare prezentată de domnul Alfonzi este abordarea cea bună. Ne-a explicat ideile și calendarul preconizat pentru acest raport. Eu, ca raportor din umbră din partea PPS, sunt de acord cu toate aceste elemente. Acum, care sunt cele trei observații? Aș vrea să-mi aduc contribuție în activitatea pe care o vom desfășura în viitor. Vorbim mult despre al cincilea raport de coeziune care a fost prezentat de către Comisia Europeană. Acest raport vorbește despre strategii macro-regionale și despre faptul că înainte de elaborarea de noi strategii trebuie să acordăm atenție la cele care există, la aceste strategii macro-regionale și să trecem în revistă rezultatele. Strategia la Marea Baltică și strategia Dunării, care a fost pe agenda președinției maghiare. Trebuie să efectuăm o examinare foarte atentă a acestor două strategii înainte de a redacta altele noi. Asta a spus de fapt și domnul Alfonsi. Și evident, această examinare trebuie să facă parte integrantă din raport. În același timp, cred că există un uh, alt element pe care să încercăm să-l atingem. Trebuie să stabilim niște criterii de bază și apoi pe baza acestor criterii să putem evalua cele două strategii macro-regionale care sunt în desfășurare în prezent. Dar deocamdată al cincilea raport de coeziune, plus toate celelalte aspecte și documente care au fost adoptate cu privire la viitorul politic de coeziune, vorbesc despre strategii macro-regionale vorbesc despre examinare, despre revizuire, despre abordarea care trebuie practicată în ce privește această revizuire. Și cred că pe baza raportului domnului Alfonzi, Comisia noastră parlamentară ar putea să pună la un loc niște criterii pentru evaluare și revizuirea strategiilor macroregionale, deocamdată la Marea Baltică și la Dunăre. Și a doua observație, Cred că această dezbatere este la momentul potrivit în legătură cu strategiile macroregionale. E un moment foarte propice pentru că dezbatem cadrul financiar multianual pentru următorii șapte ani și normele juridice care vor stabili implementarea acestui cadru financiar multianual. Și evident e o dezbatere în derulare în continuare și la Consiliu și în această dezbatere există o chestiune cheie. În acest raport, cred că trebuie să explicăm o poziție foarte limpede și clară în ce privește următoarea perioadă de programare. Ce rol se joace politica de coeziune în următorul cadru multianual, strategiile macroanuale, ce loc ar trebui să aibă în următorii șapte ani. Și cred că este cu atât mai important în lumina noilor strategii macroregionale care ar putea să fie elaborate. Deci cred că ar trebui să ne gândim uh, dinainte și să nu fie o dezbatere politică ad hoc în legătură cu strategiile macroregionale. Cred că ar trebui să propunem niște principii generale, eventual până în anul 2020 să vorbim despre rolul strategiilor macroregionale de acum până în 2020 și apoi a treia observație pe care doresc să o fac este că domnul Alfonsi a propus o idee foarte interesantă. Regiunea Mediterană este împărțită în două, există cele două strategii legată de această regiune și trebuie să recunosc că, desigur, nu e vorba de cifre, acum dacă să avem o strategie sau două. Cred că există probleme, există diferențe, există puncte forte în această regiune. Dar dacă există o strategie macro-regională, cred că ar trebui să fie o singură strategie macro-regională care se referă la întreaga Mare Mediterană. Dar aceasta e doar părerea mea personală. În continuare, este o chestiune importantă, trebuie să ne ocupăm de Mediterana și în acest raport autorul vorbește despre strategia Mării Baltice, strategia Dunării și o posibilă a treia strategie și chiar o a patra posibilă macrostrategie, două strategii pentru Marea Mediterană. Deci cred că această abordare este cea bună és stratégiát illetően. Összefoglalva, tehát... În concluzie, dragi colegi, cred că e important să ne ocupăm de examinarea sau reexaminarea strategiei Mării Baltice și a Dunării și apoi să stabilim criterii de bază pentru această examinare. În al doilea rând, să vorbim despre instituirea sau instituția strategiilor macroregionale, rolul lor în politicile de coeziune pentru următorii șapte ani și, în al treilea rând, să ne gândim la strategii macroregionale pentru zona Mării Mediterane ideea domnului Alfonsi dacă se există una sau două astfel de strategii pentru această regiune. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Dau cuvântul acum domnului Lukaszewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc. Domnule președinte, trebuie să vă spun că sunt un mare promovor al creării de macroregiuni pentru că mi se pare că este una dintre cele mai bune căi de protejarea resurselor naturale, de utilizare a acestora, de asemenea potențialul turistic, capitalul uman și ținând cont și de o mai bună coordonare când e vorba de accesul la fondurile europene. Am cerut să intervin pentru că domnul Alfonsi, în observațiile introductive, parea să afirme că la Consiliu există un interes pentru aceste strategii la Dunăre și la Marea Baltică, dar și pentru alte regiuni și ce se face pentru acele două regiuni s-ar putea replica și pentru altele. <clears throat> Dar întrucât eu locuiesc în minunata regiune a munților Carpați și îmi dau bine seama de potențialul acestora, de resursele extraordinare de care dispun, mari interese, să se acorde o atenție mai mare și acelei regiuni. Există și alți reprezentanți din acea regiune în sală și poate că Ar putea să fie și aceasta um, o macroregiune care să se bucure de propria strategie și mă întreb dacă n-ar fi posibil în viitorul apropiat sau ne vom concentra numai pe acele regiuni macro macroregiuni potențiale la care s-a referit domnul uh, Alfonsi, pentru că mă gândesc și la regiunea mea, ori de câte ori există o regiune cu un potențial interesant, cum e cel la care m-am referit, ar trebui să-i se dea o șansă. Dacă facem acest efort pentru alții, cred că cei care doresc să fie dinamici în ce privește cooperarea transfrontalieră ar putea să primească ocazia de a face și acest lucru pentru a-și uh, dezvolta propria macroregiune. Aș dori să primesc un răspuns. de ce există vreo posibilitate pentru o macroregiune a Carpaților? Dacă frumusețea regiunilor ar fi un criteriu de selecție, atunci cred că frumusețea Carpaților ar fi decisivă. Mulțumesc foarte mult. Următoare intervenție din partea colegilor. Avocatis. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Mulțumesc, domnule președinte. Două sau trei elemente. Mai întâi, macroregiunea mediteraneană. Dacă se realizează într-o bună zi, se va distinge semnificativ de ce există în zona Mării Baltice sau a Dunării, pentru că pur și simplu Mm, se învecinează cu Africa de Nord și țările din acea regiune se confruntă cu probleme mult diferite de cele ale Europei. Deci nu e întotdeauna util să facem astfel de comparații. Am impresia, după ce am ascultat uh, intervenția domnului raportor, că a evitat să abordeze diverse probleme comune pentru universul mediteranean și care trebuie să fie soluționate dacă vrem să putem vorbi de o macroregiune. Mai întâi, dacă trebuie să existe o atmosferă propice coordonării pe picior de egalitate între toți partenerii regionali sau ne vom găsi într-o ambianță de rivalități. Să vă dau un exemplu. Protecția împotriva cutremurelor de pământ e o problemă comună. E o altă problemă care n-a fost menționată. Altă problemă, mai ales în situații de criză capitalistă, cum este cea pe care o trăim acum, E vorba de problemele așezului sud-european, probleme de dezvoltare și creștere economică. Dacă aceste probleme nu depunem efortul să le rezolvăm, nu putem spera să realizăm o macroregiune în sudul uh, mediteranean al Europei. Un alt domeniu, turismul. Vom continua să avem o concurență în jos pentru a putea atrage turiștii în detrimentul altor țări din zona Mediteranei? Ce se întâmplă cu șantierele navale mai apoi? Vom continua să desfințăm locuri de muncă. Un alt exemplu, agricultura un alt uh, sector despre care raportorul nu a spus nimic. Înțeleg că nu vorbește pentru că începând cu momentul în care rămâi în sistemul capitalist, greu poți să speri să ai cooperare pe picior de egalitate, dar trebuie să știm ce vrem și le spunem lucrurilor pe nume. Mulțumesc pentru această contribuție, domnul Corona, următoarea intervenție. Eh, grazie, președinte. Eu cred că Colegă... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Alfonsi a precizat în termeni generali faptul că evaluarea este extrem de favorabilă la acest subiect important. Eu o să fiu uh, raportor din umbră, din partea socialiștilor la acest raport. Acestea fiind spuse, după cum am auzit uh, și înainte, mai întâi este esențial să existe o evaluare foarte concretă, foarte specifică. Să se facă un inventar al primelor strategii macroregionale pe care le-am avut la Marea Baltică și la Dunăre. Deci cred că avem nevoie de această evaluare mai întâi și aceasta ar trebui să fie inclus în raport. Apoi un alt aspect. Instrumentul macroregional este ceva care poate fi de mare utilitate, dar numai atât timp cât obiectivele semnalate sunt uh, puține ca număr și sunt foarte concrete trebuie să poată să se atingă rezultate. Deci aș face un apel uh, la prudență, la precauție și anume. Cu proiectul macro-regional ar trebui să evităm să avem prea multe obiective prea generale. Cred că, din potrivă, avem nevoie de o abordare foarte clară și concretă, focalizată în legătură cu ce ne propunem să realizăm. Acestea fiind spuse, desigur că vă stau la dispoziție să cooperez cu raportorul, cu colegii pentru un rezultat favorabil cu acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție. Îi dau cuvântul acum colegului Vlasac. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Și eu Apreciez foarte mult faptul că discutăm acest subiect, pentru că dacă analizați acest raport de inițiativă, uh, veți vedea că vorbim despre practica actuală și perspective. Și dacă vorbim despre spațiul mediteranean, cred că este foarte important să includem experiența cooperării între diversele state din zona mediteraneană așa cum de altfel vede lucrurile și Consiliul European și de asemenea Uniunea Municipalităților. Există deja câteva exemple de bună cooperare, câteva rezultate s-au obținut. Să analizăm modul în care s-a ajuns la aceste rezultate și poate că putem să le folosim ca sursă de inspirație pentru activitatea noastră viitoare în Parlamentul European. Doresc să mai spun de asemenea că, din punctul meu de vedere, fiecare țară ă, trebuie să aibă sentimentul că face parte dintr-o anume macroregiune. Colegul meu a menționat regiunea carpatică, dar putem numi și regiunea Alpilor și uh, Europa ca atare. Dar mă gândesc oare aceasta să fie abordarea corectă în ce privește politicile regionale? Eu uh, apreciez faptul că vom avea acum un raport de acest gen. Cred că este important să analizăm alte strategii macroregionale, cum este strategia în uh, zona baltică, lansată sub președinția suedeză, de asemenea strategia dunăreană, să vedem ce rezultate au fost obținute și să încercăm să valorificăm aceste bune rezultate. Mulțumesc foarte mult! Deci, sigur că și întrebarea dacă nu constituie Europa o macroregiune este foarte interesantă. Dau cuvântul acum doamnei Sanchez Smith. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Alfonsi a vorbit despre obiectivele macroregiunii dunărene. Eu cred că trebuie să ne punem de acord în legătură cu obiectivele unei macroregiuni, <clears throat> pentru că eu cred că Europa nu are vocația de a se axa pe macroregiuni. Trebuie să existe o coordonare între politicile existente și în ce privește bazinul mediteranean există o serie întreagă de politici dezvoltate. Politica regională, pe de altă parte politica de coeziune ține seamă și de politicile de vecinătate. Și eu cred că o un obiectiv dedicat unei macroregiuni trebuie să fie un obiectiv uh, limitat pe anumite aspecte. În prezentarea făcută S-a vorbit de pildă despre problemele de mediu înconjurător, transportul de asemenea poate să fie un obiectiv uh, pentru strategiile care pot fi elaborate, autostrăzile care să ducă spre zona maritimă. Dar uh, nu există o regiune aplicabilă în mod identic în toate macroregiunile europene. Aș avea o întrebare. Oare puteți să ne oferiți anumite precizări în legătură cu uh, reacțiunile care vă determină să uh, imaginați o strategie pentru acest spațiu mediteranean, o macroregiune orientală și o macroregiune uh, occidentală pe care o propuneți? Okay, then Mr. Kelly. Mulțumesc, domnul Kelly. foarte scurtă intervenție. Eu cred că discuția privind macroregiunile um, Abia se, înfirib. am avut exemplul zonei baltice, uh, regiunii dunărene și cred că trebuie să analizăm rezultatele acestor demersuri înainte de a discuta despre zona carpatică, alpină, mediteraneană eu cred că uh, domnul Carovo a observat foarte corect că trebuie să existe o valoare adăugată a acestor proiecte, că trebuie să avem obiective foarte bine precizate și doar un număr mic de proiecte să fie uh, stimulate. Turismul maritim, sportul maritim Uh, și de asemenea um, energia regenerabilă din zona maritimă ar putea să uh, fie asemenea obiective. Uh, mai ales domeniul energiei regenerabile și trebuie să existe din acest punct de vedere o valorificarea potențialului, uh, fie că este vorba despre energia eolică, fie de alte surse de energie. Trebuie să existe proiecte pe Uh, localități și să vedem care sunt progresele pe care le putem înregistra în acest domeniu, pentru că nu putem să uh, încercăm să ne risipim în multe aspecte. Trebuie să fie foarte bine țintită această politică și să analizăm ceea ce s-a realizat până acum în ce privește politicile regionale înainte de a face proiecte pentru alte regiuni. Mulțumesc foarte mult! Da, Sean Kelly. Mulțumesc, Sean Kelly m-ar fi decepționat dacă nu uh, s-ar fi introdus uh, în discuție și subiectul sport. Dar foarte bine că s-a întâmplat acest lucru. Următoarea intervenție. Mm, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să mă implic în această dezbatere privind uh, regiunile, pentru că am studiat geografia și uh, mi-a devenit limpede că nimeni nu uh, folosește aceeași definiție în ce privește o regiune. Pentru că, într-adevăr, și Europa poate fi o regiune, dar în Europa există și uh, un nivel um, mai mic de administrație. Trebuie să ne gândim care este nivelul cel mai eficient din punct de vedere al cetățeanului, pentru că politicile trebuie să fie în favoarea cetățeanului. Nu este vorba doar despre aspecte strict uh, teritoriale. Deci nu ar trebui să uh, cheltuiești banii la un nivel la care nu poți să investești cât mai uh, eficient. Importantă este într-adevăr sfera regională, iar o macroregiune înseamnă, implică și o colaborare între state membre, fie că este vorba despre spațiul Baltic, fie că este vorba despre spațiul Dunărean. Și dacă ă, toți cei implicați vor dansa frumos o poloneză, atunci s-ar putea ca ă, lucrurile să evolueze Bine, dar în acest raport trebuie să clarificăm foarte bine în ce va consta valoarea adăugată a unei macroregiuni. Pentru că poate să fie o regiune foarte frumoasă, să aibă un peisaj minunat, o muzică încântătoare, dar asta nu este suficient. Trebuie să vedem care este plus valoarea Uh, dezvoltării unui concept macroregional și al unei strategii de acest gen, pentru că banii provin din statele membre și uh, trebuie să fie valorificați uh, pentru regiuni, nu să fie valorificați doar la un nivel central. Este vorba de a găsi criteriile cele mai fericite și în acest sens cred că trebuie să evolueze dezbaterea. Concept proiectul poate fi relevant, poate fi interesant pentru Europa. Spațiul mediteranean este deosebit de important pentru continentul nostru, dar un lucru nu este dezirabil. Macroregiunea nu trebuie să devină un argument pentru statele membre pentru ca ele să spună nu mai e cazul să încurajăm noi politica regională pentru că valoarea adăugată trebuie să uh, reiasă din punerea de acord între statele membre. Nu trebuie să se ajungă la o renaționalizare a politicii sub acest pretext al creării macroregiunilor. Deci poate să existe și o macroregiune coasta Atlanticului, de pildă. Deci fiecare poate să-și imagineze din acest punct de vedere proiecte, dar pe termen lung s-ar putea ca politica regională în felul acesta să fie descurajată. Eu pot imagina că uh, unele state membre vor saluta o asemenea evoluție, dar eu nu o salut. Ca atare trebuie să vedem exact care să fie mecanismele prin care ghidăm și controlăm aceste proiecte. Dacă uh, vor fi propuse soluții pentru porturi, de pildă. Cred că uh, nu ar fi neapărat soluția cea mai fericită. Uh, politica uh, națională are responsabilități în ce privește politica regională de care nu trebuie să fie degrevată. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul raportorului, aș dori să întreb Comisia dacă uh, există reprezentanții Comisiei și dorește cineva să ia cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Catri Houston, sunt um, consultant pentru Policy pentru directorul general și lucrez uh, de câțiva ani pe această politică regională. Dezbaterea de aici este la un moment potrivit și este foarte interesantă pentru comisie. Tocmai am redactat strategia dunăreană și aceasta a fost lansată pentru regiuni și am uh, facilitat atât strategia dunăreană cât și cea din zona baltică, atât cât am putut din partea Comisiei, astfel încât regiunile și cei implicați să facă ca această strategie să devină realitate. Referitor la viitorul acestor strategii macroregionale, Comisia a început uh, analiza strategiilor existente și în 2013 vom avea o evaluare a valorii adăugate acestor strategii macroregionale. Ne dăm seama că e nevoie de timp pentru a o face, deci ce am putea spune acum este oarecum prematur. Este abia la începutul strategiilor, pentru că nu i vorba aici doar de prezentarea unui document E vorba de a vedea clar care sunt obiectivele noastre. Doar câteva reflexii pe care aș vrea să le fac și care ar putea fi utile pentru acest raport, pe care îl așteptăm cu mare interes. Aceasta din punctul de vedere al lecțiilor învățate până acum și aș vrea să fac referință și la raportul care a apărut în urmă cu câteva săptămâni în legătură cu zona baltică și care ne arată că am învățat destul de multe în ce privește strategia în zona baltică. Iată care sunt elementele pe care aș dori să le menționez aici și care au fost deja subliniate în dezbaterea de astăzi, unele dintre ele. În primul rând, responsabilitatea și rolul actorilor implicați și cantitatea de muncă necesară. Cred că ar trebui să analizăm aceste elemente cu foarte mare seriozitate, pentru că s-ar putea să existe câteodată neînțelegeri ni se poate spune, ok, să cerem comisiei să facă acest lucru și vom avea o strategie foarte frumoasă. Însă lucrurile nu merg chiar așa. Am văzut din strategia dunăreană că e nevoie de un nivel foarte ridicat de angajament din partea regiunilor, a statelor membre și din partea tuturor actorilor implicați la fața locului. Fără acest angajament, aceste strategii nu pot exista și, bineînțeles, nu pot da rezultate. De aceea, nivelul angajamentului pe care l-am remarcat atât în strategia baltică cât și în cea dunăreană este foarte ridicat și uh, ele, în acest nivel a rămas ridicat și trebuie să rămână ridicat chiar și după elaborarea strategiei. Deci, după redactarea acestor strategii, punctele de contact la nivel național, autoritățile regionale, toată lumea trebuie să se implice, să considere acest lucru ca fiind prioritar și să-l realizeze în activitatea de zi cu zi, pentru că altfel nu poate funcționa. Trebuie să ne dăm seama, deci, că e vorba de un angajament foarte ridicat și de foarte multă muncă, pentru că nu totul poate fi făcut de comisie. Dacă am avea o strategie în care am avea un număr important de state incluse care n-ar fi parte a Uniunii Europene, atunci ar trebui să vedem care este capacitatea noastră de a include țări care să participe pe picior de egalitate, pentru că avem nevoie de astfel de condiții din partea tuturor participanților. Un element care a fost deja menționat aici astăzi faptul că nu putem compara strategiile între ele, însă, pe de altă parte, există și caracteristici comune care sunt utile în dezbaterile noastre. De exemplu, faptul că fiecare strategie ar trebui să aibă un număr cât mai mic de obiective, obiective care să fie esențiale pentru regiunea pentru care a fost redactată acea strategie. Am să mă opresc aici și aștept să văd raportul, în special criteriile clare care vor fi elaborate pentru a măsura valoarea adăugată și același lucru va face și Comisia în următorii doi ani până la evaluarea noastră finală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și în final îi dau cuvântul raportorului, domnul Alfonzi. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute, pentru reflexiile făcute. Suntem la începutul lucrărilor și vom avea încă multe răspunsuri de dat împreună. Și acestea ar trebui să răspundă așteptărilor existente. Domnul Duș spunea că acest raport este foarte important și alții au spus de asemenea că acum este într-adevăr momentul pentru a avea o astfel de experiență macroeconomic, macroregională. Avem deja câteva experiențe și trebuie să facem ca aceste strategii, dacă considerăm că sunt utile, în urma concluziilor pe care le tragem din strategiile existente în zona dunăreană și baltică. Trebuie să vedem cum pot fi extinse aceste strategii asupra altor regiuni care ar putea fi interesate. Pentru că această abordare are sens doar dacă regiunea respectivă sau statele membre, uh, statele din acel teritoriu doresc să participe într-o astfel de strategie pentru că nimeni nu poate impune din afară acest lucru. În legătură cu cele două fațete sau nu ale unei astfel de strategii, doamna Hübner, președinta noastră, a programat deja o mini-audiere în care vor fi prezenți reprezentanții ai zonei adriatice, adriatico-ioniene, persoane care doresc să se exprime în fața comisiei noastre, deci această chestiune rămâne încă în suspans. Bineînțeles că vom lucra împreună și vom ajunge la niște concluzii, însă posibilitatea de a vedea în această zonă mediteraneană care este atât de imensă cele două regiuni împreună, această posibilitate nu poate fi exclusă pentru că depinde de dorința actorilor implicați. Domnul Anvorachis, într-adevăr, pentru o astfel de strategie e nevoie de creștere economică. Însă, eu cred că tocmai printr-o astfel de strategie, acesta este unul dintre obiectivele care pot fi atinse. E nevoie de o mai mare cooperare și tocmai această cooperare trebuie susținută de această creștere economică, pentru că dacă există cooperare, creșterea apare, turismul se dezvoltă mai bine și de asemenea economia uh, maritimă, șantierele navale și toate aceste uh, proiecte pot fi dezvoltate mai mult. Toate aceste lucruri nu pot fi rezolvate doar printr-o strategie de dezvoltare regională pentru o regiune sau alta. E nevoie de o strategie mult mai cuprinzătoare. În legătură cu obiectivul acestui raport, acela de a elabora criterii. Bineînțeles că e vorba de o chestiune ambițioasă, dar este într-adevăr unul dintre scopurile noastre. Trebuie să fim în stare să spunem care sunt domeniile, care sunt evaluările pe care le facem și de ce o regiune poate fi sau nu considerată ca uh, potențial candidat la nivelul unei cereri locale. În ceea ce privește obiectivele, e clar că avem nevoie de linii directoare foarte puternice pentru a vedea posibile aplicații după aceea și tocmai în funcție de proiecte se pot utiliza agențiile FEDER. De aceea este important să avem proiecte strategice care să permită o dezvoltare superioară a macroregiunilor. Iată, am uh, răspuns de ce avem nevoie de două macroregiuni, chiar dacă în același proiect și pentru domnul Van Nistelrooy spun că, în general, are dreptate, dar există acest risc de a trece spre o renaționalizare a politicilor regionale. E adevărat că politicile regionale nu dau dovadă de atâta sinergie și nu ajung la elaborarea de uh, politici comune, dacă acest lucru se întâmplă, atunci ajungem din nou la o renaționalizare. Și aceasta va face ca regiunile, până la urmă, să nu coopereze între ele. Deci, până la urmă, am avea o politică regională care nu răspunde cerințelor și obiectivelor noastre, deci care nu răspunde criteriilor stabilite de noi. Deci cred că, pe de o parte, este un pericol, dar ar putea fi și o soluție această renaționalizare, cu condiția ca actorii locali să fie cei care pun în practică această uh, strategie macroregională. Iată cele câteva comentarii pe care doream să le fac în urma dezbaterii noastre. Ce pot să spun acum? Sunt convins că vom uh, lucra cât de repede cu putință în continuare și sper să am ocazia să mă întâlnesc cu toți aleșii din această zonă, eventual și cu alți colegi care ne pot consulta în cadrul lucrărilor noastre și vreau să vă mulțumesc anticipat pentru interesul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Vă propun acum să întrerupem pentru câteva minute ședința până când uh, secretarul de stat ungar va putea să ni se alăture. Da, se pare că domnia sa deja a intrat în sală, deci vom putea să ne reluăm uh, imediat lucrările. postdoor is de moeder voor je. En dan vandaag is het test. Vanaf is weer, hè? Je wordt contact met je voor. Alles zien we net. Ze moet het niet verwerken. Vier de politie. Vier de politie bij iemand. Ποιο θα βρει, δεν μπορεί να βρει αυτό το πράγμα. Αλλά πέραν του Άντε, σε έπαιρνα τι ήθελε, κάτι άλλο για την κουλτούρα. Παίρνει στο Ιωάννη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 So, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, wir sollten Doamnelor și domnilor, cred că ar trebui să continuăm ședința noastră. V-aș ruga foarte mult să încheiați discuțiile între dumneavoastră Domnule Van domnule Taxera, domnule Teurer, vă rog. Da, se pare că putem continua. Mă bucur că un reprezentant al președinției ungare a Consiliului este invitatul nostru pentru a ne vorbi despre politica structurală. Domnul secretar de stat Covaci este oaspetele nostru și îi dau cuvântul, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, it is my pleasure to... Mulțumesc, domnule președinte. Este o adevărată onoare pentru mine să fiu aici din partea domnului ministru Tamas Feleghi. Este, de fapt, a treia participare din partea ministerului meu și a guvernului ungar în fața acestei comisii. Ne bucurăm să fim în fața dumneavoastră și președinția ungară crede că și-a îndeplinit obiectivele și promisiunile pe care le-a făcut aici în, partea, în fața Parlamentului în calitate de stat membru care a urmat această experiență foarte interesantă, dorim să continuăm angajamentul nostru față de Parlamentul European și în special, în special angajamentul nostru față de comisiile care sunt atât de importante uh, pentru Ministerul Dezvoltării Naționale, în special în ceea ce privește politica de coeziune și politica de dezvoltare regională. Probabil că ați primit deja o copie a rezultatelor președinției maghiare și, bineînțeles, atât eu cât și colegii mei suntem la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări în legătură cu conținutul acestui document. Și acum uh, am să trec la maghiară, în limba mea maternă. Elnök úr, képviselő úr. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și bună ziua tuturor colegilor și tuturor celor care urmăresc această ședință pe internet. Pe 30 iulie 2011 a fost ultima zi a președinției maghiare. Avem uh, în urmă șase luni pline de evenimente și cred că pline de reușite. Și în uh, primele două ocazii am venit aici însoțit de domnul ministru. Este prima oară acum când mă prezint în fața dumneavoastră, singur și uh, Mă bucur să vă pot informa în legătură cu rezultatele noastre în ceea ce privește politica regională și în legătură cu sarcinile care ne așteaptă de acum încolo. Obiectivele președinției maghiare în ceea ce privește politica regională au fost diverse. Sloganul nostru era o Europa puternică. Și în ceea ce privește strategia președinției, în cadrul ei, politica regională a avut un rol esențial. Am încercat să întărnim politica de coeziune, pentru că o Europa mai puternică duce la o creștere durabilă, la locuri de muncă și competitivitate. Doar în felul acesta putem ajunge la un echilibru economic mai bun în Uniunea Europeană și putem deveni mai puternici la nivel internațional doream o politică de coeziune puternică prin care să facem față noilor provocări și care să reprezintă un instrument de bază pentru a putea duce până la capăt strategia UE 2020. Acest lucru este foarte important acum în urma crizei, pentru că toate politicile Uniunii trebuie să fie mai eficiente. A trebuit să vedem și felul în care putem utiliza la maxim rezultatele acestor politici cu un minim de resurse și cred că politica de coeziune și-a demonstrat deja utilitatea în trecut. Însă, așa cum se întâmplă cu toate politicile europene, și aici mai sunt încă multe de făcut. Iată de ce strategia președinției maghiare a ținut cont și de viitorul acestei politici și de contextul economic al Uniunii Europene și situația politică a acesteia. În conformitate cu obiectivele noastre strategice, unul dintre obiective a fost evaluarea eficienței și rezultatelor politicii regionale și felul în care vizibilitatea acesteia ar putea fi crescute. Președinția ungară a adus la nivelul cel mai înalt politica de coeziune, a adus mass media pentru a da mai multe mesaje în afară și am obținut recunoaștere și la nivel politic. Obiectivul nostru era acela de a avea o președinție prietenoasă în cooperare cu Consiliul European, cu Parlamentul European, cu Comisia, deci cu toate instituțiile, pentru a reduce la minim conflictele care au apărut în urma tratatului de la Lisabona, pentru a avea un proces de luare de decizii cât mai eficient cu putință. Președinția noastră dorea de asemenea să dea o mai mare importanță obiectivelor teritoriale și acest lucru să se vadă în politica regională, strategia UE 2020 și în ceea ce privește dezbaterea referitoare la viitorul UE. În acest cont am ținut cont de prevederile politicii de coeziune și dezvoltare teritorială. În ceea ce privește politica de coeziune, avem concluziile celui de-al cincelea raport al politicii de coeziune din partea Comisiei Europene, unde se trece de la concepte la aspecte practice. Acestea trebuie să aducă la o adaptare, adoptare cât mai rapidă a regulamentelor noi propuse pentru noua perioadă de programare. În felul acesta, președinția maghiară a subliniat importanța mai multor teme care au fost analizate în mai multe foruri de discuții. S-a acordat o atenție deosebită programării strategice, concentrării tematice, abordării integrate și politicilor orientate înspre rezultate și, de asemenea, asupra consecințelor practice a acestor obiective. Doamnelor și domnilor, aș vrea, ținând cont de evenimentele în cadrul președinției noastre, să vă informez în detaliu asupra rezultatelor președinției noastre. Cred că unul dintre rezultatele cele mai bune a fost pregătirea și adoptarea concluziilor Consiliului în legătură cu cel de-al cincilea raport al Comisiei Europene pentru că pentru prima oară se adoptă un document politic la nivel atât de înalt în legătură cu viitorul politicii de coeziune. Acest lucru s-a întâmplat pe 21 februarie la întâlnirea Consiliului de Afaceri Generale. În acele concluzii au fost identificate temele care sunt teme de consens între statele membre și am putut determina domeniile pentru care e nevoie de o mai mare dezbatere pentru a putea pregăti lucrările Consiliului pe viitor. Statele membre au fost de acord asupra faptului că politica de coeziune este un adevărat pilon al integrării europene și de aceea eficacitatea acestea trebuie crescută. La întâlnirea Consiliului de Afaceri Generale, Ministrii au realizat și o dezbatere orientativă în acest domeniu și și-au confirmat angajamentul pentru o politică de coeziune puternică pe viitor. Pe 29 și 30 martie 2011 a avut loc reuniunea directorilor responsabili cu dezvoltarea teritorială. La acea întâlnire s-a adoptat textul Agendei Teritoriale 2020, și după aceea, pe 19 mai, la întâlnirea informală a miniștrilor, acesta a fost prezentată a miniștrilor competenți. Președinția maghiară a organizat și o întâlnire la nivel înalt pe 30 martie și 1 aprilie la Budapesta în legătură cu, cu coeziunea teritorială. Acolo s-a dezbătut problema flexibilității, a cooperării teritoriale și a politicii de coeziune care să fie îndreptată spre rezultate. În urma acestei ultime întâlniri, s-a adoptat un dublu obiectiv a concentrării tematice. Ce vreau să spun cu aceasta? O realizare a acestei politici împreună cu strategia UE 2020 și o îmbunătățire a politicilor, arătând că obiectivul fundamental era întărirea politicii de coeziune. Pe de altă parte, participanții au arătat că pentru a avea o politică de coeziune puternică, e nevoie ca statele membre să aibă un grad de flexibilitate foarte ridicat și de asemenea și regiunile astfel încât să profite la maxim de potențialul specific fiecărei regiuni europene. Statele membre au susținut și ele faptul că politica de coeziune să se centreze pe realizarea rezultatelor. Au arătat că e nevoie de determinarea condițiilor acestei politici pe viitor, însă că trebuie să învățăm și lecțiile trecutului și că aceasta nu ar trebui să ducă la o sporire a poverii administrative. Președinția noastră a lucrat foarte mult și în grupul de lucru al acțiunilor structurale. În afara pregătirii concluziilor Consiliului, s-a vorbit acolo și despre alte chestiuni fundamentale, de exemplu viitorul politicii de coeziune. Elementul fundamental al președinției noastre a fost întâlnirea de la Godolo timp de două zile, când ministrii de dezvoltare teritorială au adoptat Agenda Teritorială 2020. Acest document strategic hotărăște care este locul dimensiunii teritoriale în cadrul strategiei UE 2020, în politica de coeziune și în cadrul politicilor diferite și specifice. Acolo se arată de asemenea rolul fundamental al acelor măsuri care ar putea întări politica de coeziune. Prin lansarea acestei noi agende, nu numai că se pune baza noii politici de coeziune, ci mai mult se face ca toate politicile Uniunii, deci și politica de dezvoltare și cea de coeziune să fie mai interconectate. Președinția maghiară a trecut printr-un proces de consultare guvernamentală care a dus la elaborarea unor concluzii ale președinției. Statele membre au acceptat în cadrul acestor concluzii că politicile ar trebui să se centreze pe obiective și să existe o dezvoltare teritorială echilibrată. Unul dintre mesajele politice ale întâlnirii de pe 20 mai a fost acela de a avea rezultate și în acest sens am oferit anumite orientări Comisiei Europene în legătură cu conținutul pachetului legislativ care va fi prezentat în curând. Și vreau să spun aici că statele membre au arătat că sunt pentru o politică de coeziune îndreptată spre rezultate și că e nevoie de o îmbunătățire a eficienței acesteia. Acest angajament ar putea fi un stimulent și pentru alte domenii politice. Ținând cont de obiectivele noastre, considerăm că președinția maghiară a reușit să ducă până la capăt obiectivele sale. Am făcut tot ce ne-a fost în putință pentru a putea avea o poziție comună față de chestiunile strategice și, de asemenea, pentru a elimina micile neînțelegeri. Am analizat riscurile care puteau apărea în faza de executare a acestor politici și considerăm că lucrările noastre au pregătit foarte bine drumul pentru următoarele președinții, de asemenea pentru dezbaterea regulamentelor și proiectelor politice care ne așteaptă pe viitor. Credem că în felul acesta programele de coeziune pentru perioada de după 2013 pot fi demarate din timp. În încheiere, domnilor și domnilor, aș vrea să mulțumesc tuturor reprezentanților acestei comisii a Parlamentului European pentru toată susținerea pe care ne-a oferit-o în cadrul președinției noastre. Neavoastră ați avut aici foarte mult de lucru, o muncă deosebit de tehnică și ați participat foarte mult la evenimentele organizate de președinție. Aceasta ne-a ajutat foarte mult. Ne aflăm acum în fața unei noi perioade cruciale care se deschide în fața noastră. Este importantă pregătirea viitoarei politici de coeziune și de aceea trebuie să începem lucrările cât mai devreme cu putință. În ultima zi a președinției s-a prezentat propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual. Aceasta determină cadrul de negocieri al contextului actual. Chiar azi dimineață m-am întâlnit cu doamna Bielkovska și am constatat că colegii noștri polonezi se confruntă cu o muncă enormă, pentru că în curând Comisia va publica pachetul de propuneri legislative în ceea ce privește politica de coeziune, ținând cont de tratatul de la Lisabona și de noile proceduri implicate, ținând cont de faptul că Parlamentul are un rol mult mai important în cadrul proiectelor legislative. De aceea aș dori ca ceea ce apare în concluziile președinției pe care le-ați primit și dumneavoastră să fie elemente de care să se țină cont pe viitor. Suntem convinși că perioada următoare, care este plină de provocări, ne va permite să utilizăm la maxim resursele pe care le avem și să atingem obiectivele strategiei UE 2020. Ca și în trecut, vom conta pe participarea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat Covaci. Doresc și la rândul meu să vă adresez mulțumiri și pentru noi a fost o plăcere să putem colabora cu dumneavoastră. Cunoaștem foarte bine poziția Consiliului, noi în calitate de Parlament European. De asemenea, am putut să ne prezentăm poziția în diversele rapoarte și în momentul în care vor exista propunerile de uh, uh, rezoluție uh, va deveni deosebit de interesant pentru că noi am putut colabora foarte bine și cu colegii maghiari în cadrul Comisiei Regii, dar acum îi rog pe colegi să intervine, mai ales din coordonatorul din partea PPE, domnul Van Nistelrooy. Wel, ook graag dank om zo net bij het scheiden van de markt tussen de twee. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc în acest moment al trecerii de la o președinție la alta avem ocazia să avem un schimb de vederi, de a asculta din nou poziția părții ungare. S-au făcut progrese, iar cel mai mare progres eu îl văd în dosarele care sunt uh, cele mai palpitante în ce privește uh, utilizarea fondurilor. Este vorba despre aprecierea plăților eh, mijloacelor de plată din fondurile regionale care trebuie să fie analizate independent de ceea ce uh, și-au propus statele membre. Deci, pe de o parte, trebuie ca aplicarea, utilizarea fondurilor să devină mai eficace, pe de altă parte, să existe o presiune exercitată asupra statelor membre pentru ca um, guvernanța economică să se deruleze așa cum ne propunem noi și să ajungă la rezultate pozitive. Eu am fost în Gödele, uh, sper că pronunț corect numele acestei localități, și am fost uh, transportați cu autocarul în capitală, iar după ședință a trebuit să uh, plecăm, dar uh, eu mi-am dorit să mai rămân după conferință încă o zi, pentru că am vrut să văd cum se derulează lucrurile la Gădele. Primarul a fost foarte mândru, el a reușit să amenajeze câteva străzi ale acestei localități și Uh, a fost o experiență interesantă pentru că în mod normal noi cunoaștem doar ceea ce se întâmplă în capitale. Dar vreau să spun că este foarte important ca participanții la o asemenea reuniune să uh, poată, aibă ocazia să viziteze regiunea. Noi am avut doar o zi la dispoziție, a trebuit să uh, cunoaștem diverse proiecte care se derulau acolo. Poate că pe viitor putem, din acest punct de vedere, să prevedem un timp mai generos pentru aceste contacte cu regiunile. În, uh, dependent de aceasta, agenda teritorială pentru o nouă cooperare mi se pare deosebit de importantă. Dimensiunea teritorială uh, a fost adăugată în tratatul de la Lisabona și ar trebui să fie amplificată. Parlamentul cred că are Uh, și-a propus o suplimentare cu 7%. Acum ar urma să existe un fond intermediar de legătură, iar 33% ar trebui să fie creșterea. Mie mi se pare că acest uh, deziderat poartă semnătura dumneavoastră. Cred că este vorba despre o plus valoare europeană a acestui tip de colaborare și cred că acesta este un rezultat al acțiunii dumneavoastră. Din punctul nostru de vedere, um, proiectul are tot sprijinul. Aș avea și o întrebare. în ce privește fondurile pentru construcțiile de locuințe în avantajul celor care sunt defavorizați din punct de vedere social. Um, există un regulament care a fost adoptat cu doi ani în urmă și el a fost adaptat în ultima vreme. Deci, pentru romi, de pildă, și pentru alte grupuri țintă, ar trebui să se poată face mai mult în ce privește construcția de locuință. Dar eu constat că această ofertă nici măcar nu este valorificată în Ungaria și poate nici în alte state. Și în România, de pildă, Uh, deci ar trebui să uh, putem identifica deja un model care se înfiripează din acest punct de vedere. Puteți să ne spuneți ceva despre acest domeniu? Există explicații? Se vor schimba lucrurile? Pentru că în clipa de față uh, accesarea fondurilor încă nici nu se desfășoară satisfăcător, deși necesitatea există. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Nistelrooy. Iar acum domnul Toirer din partea grupului ALDE. Domnule secretar de stat, stimate colegi, stimați colegi, observație preliminară. Președinția ungară a avut multe eh, prezențe în Parlament în legătură cu discuțiile și îngrijorările pe care le avem noi în ce privește eh, libertatea presei în Ungaria. De asemenea, discuțiile legate de modificarea Constituției. Aceste îngrijorări eh, la nivelul instituției noastre continuă să existe. Vreau să le menționez pentru că au creat preocupări multor colegi care au avut un sentiment de îngrijorare, de nesatisfacție. Iar în ce privește politica regională și structurală, politica de coeziune, vreau să vă spun că noi am am considerat că președinția ungară a fost foarte profesionistă și s-a discutat mult despre colaborarea macroregională Ehm, în ce privește strategia dunăreană, președinția ungară a făcut multe lucruri. Vă mulțumesc pentru că strategia dunăreană a fost considerată a fi o contribuție pentru politica europeană inclusiv uh, problemele legate de uh, granițe sau problemele legate de minorități, din acest punct de vedere, uh, nu vor mai constitui vreo problemă, pentru că s-au făcut proiecte care însuflețesc acum obiectivele pe care ni le-am propus și sper ca și pe viitor, în acest domeniu, aceste obiective să joace un rol important. Am dorit să iau cuvântul pentru că mâine în comisia noastră vom vota un uh, raport pe care eu l-am inițiat privind ratele de absorpție ale fondurilor structurale și de coeziune și, din păcate, există diferențe foarte mari. Există regiuni care au reușit să absoarbă fondurile de care puteau să dispună pentru a crea infrastructura necesară, locuri de muncă, să organizeze transferul de tehnologie. Deci, în felul acesta să stimuleze dezvoltarea economică și uh, regiunile mai puțin dezvoltate să poată să se dezvolte și să ajungă din urmă alte regiuni, dar din păcate există și regiuni care nu au reușit să absoarbă aceste fonduri. Și aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în calitate de membru al președinției ungare. Cum ați perceput dumneavoastră lucrurile? Pentru că veniți uh, ca reprezentant al uh, guvernului unei țări care de asemenea trebuie să se transforme de la o structură comunistă spre o uh, economie de piață. Poate că puteți să ne dați explicații care este uh, motivul pentru care anumite regiuni din Europa nu reușesc să acceseze fondurile de care ar putea să dispună și cum s-ar putea uh, combate acest fenomen. Mulțumesc foarte mult colegului pentru această contribuție și dau cuvântul acum colegului Tamas Dodge. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată domnule secretar de stat, cu permisiunea dumneavoastră aș vrea și eu să adaug trei observații la rezumatul uh, foarte precis pe care l-ați făcut dumneavoastră. Ați prezentat foarte obiectiv activitățile președinției ungare. Mai întâi, aș vrea să spun că la ultima plenară a Parlamentului European au fost două sau trei uh, ocazii în care nu s-au discutat chestiuni obiective și fapte, ci idei uh, de natură politică. Președinția maghiară a fost atacată de verzi, de socialiști, de liberali, pe motive politice, de diverse grupuri, reprezentații ai stângii spectrului politic. Și aceste critici sau acești critici au spus că criticile lor sunt justificate. Eu nu sunt de acord, dar ei au spus că sunt justificate pentru a pune astfel de aspecte politice pe agenda. Pentru că dacă ai un stat membru care deține președinția Uniunii Europene, atunci acel stat membru trebuie să dea un exemplu bun pentru ceilalți. Pe lângă activitatea care ține de președinție, trebuie să reprezinte valorile europene comune și întotdeauna să dea un exemplu pozitiv pentru ceilalți. Aș vrea mai întâi să felicit guvernul ungar pentru că nu a fost dispus să lasă această dezbatere să fie transmisă pe o linie secundară ca urmată acestor critici. Domnul Orban și-a prezentat programul în ianuarie și nu a lăsat să fie deraiat. Întotdeauna a răspuns atacurilor. Ungaria a depus eforturi deosebite, a deținut și președinția și în același timp a implementat politici regionale în Ungaria, în activitatea de zi cu zi, de fapt a reformat din temelie această politică regională în Ungaria. Deci nu doar că țara a deținut președinția Uniunii Europene, dar Ungaria a reușit să realizeze multe rezultate, iar guvernul maghiar a înțeles criticile pe care le aducea stânga europeană și a îmbunătățit situația din Ungaria în politicile interne. Prin aceasta, cred că Ungaria a dat un exemplu extrem de bun pe care multe alte state membre ar putea să-l urmeze. Cea de-a doua observație acum, care s-ar putea să nu fie caracterizată de modestie, dar mă bucur foarte mult să văd abordarea pe care a avut-o președinția. A fost foarte prietenoasă față de Parlament și mă bucur că am asistat la așa ceva. Cred că acesta e genul de abordare pe care ar trebui să-l practice președințiile pentru a evita ceva care îi enervează pe cetățenii europeni, care cred că dezbaterile dintre instituții sunt cu totul inutile și sunt deranjați de acest gen de conflicte și gălceri între instituții. Domnul secretar de stat a prezentat în rezumat și concluziile Consiliului în ce privește obiectivele de politică de coeziune după 2013 și toate eforturile legate de acestea. Și cred că ar trebui să fim conștienți de faptul că în ultimele decenii am uh, asistat la o anumită procedură care s-a încetățenit, adică Consiliul face propuneri în ce privește politica de coeziune, Parlamentul e încântat, dar ar vrea să vadă o finanțare suplimentară. Consiliul ar dori să reducă sumele preconizate. Tocmai am discutat în această după amiază proiectul de buget pe 2012 și am dat aceeași problemă. Există o propunere din partea Comisiei Europene, Parlamentul se bucură să vadă, Consiliul vrea să reducă, Parlamentul aprobă aceste cifre și ar vrea chiar să le sporească. Din păcate, Consiliul n-ar vrea să cheltuiască la fel de mult pe cât propune Comisia în ce privește politica de coeziune. Și ce vedem pentru următoarea perioadă de șapte ani? Din nou, Consiliul parțial este de acord cu Parlamentul. Există un acord comun pentru următorii șapte ani în ce privește politica de coeziune, dar de obicei Consiliul se dovedește mult mai frugal în ce privește cheltuielile. Deci e important că de data aceasta Consiliul să convină cu Parlamentul în ce privește viitorii șapte ani. Aș vrea să vă pun și o întrebare care se leagă de președinția ungară. Mai întâi strategia privind romii, strategia europeană privind romii și în al doilea rând strategia Dunării, care a fost și adoptată. Ce părere aveți despre aceste două strategii? Ce impact vor avea aceste două strategii asupra următorilor șapte ani în politica de coeziune din acești șapte ani? Mulțumesc. Au fost puse o serie întreagă de întrebări. Unele se referă la domenii foarte diferite. De aceea l-aș invita pe domnul secretar de stat să răspundă deocamdată la acest set de întrebări. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, eh, képviselő urak. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi. Vă mulțumesc pentru întrebare. Aș vrea să le combin pe unele dintre ele. O să încerc să vă răspund. și aș vrea să mă refer uh, la toate elementele aduse în discuție. Evident, politica de coeziune se bucură de atenția noastră. M-am bucurat sau ce a spus domnul Van Nistelrooy. Mă bucur că ați avut o experiență atât de plăcută. Dacă ne uităm la proiectul european pe ansamblu, e important să avem relații între secretarii de stat din Europa, dar e important și pentru factorii de decizie politică să iasă din sălile Parlamentului European, să vadă cum se trăiește în lumea reală, să vadă rezultatele politicii de coeziune în viața de zi cu zi a cetățenilor. Ați avut așadar o experiență directă, nemijlocită și mă bucur foarte mult să aud acest lucru. Acest lucru e adevărat, desigur, nu doar pentru comisia dumneavoastră, ci orice altă comisie parlamentară care e interesată de cum se aplică politica de coeziune într-un stat membru, acest stat membru ar trebui să se bucure, să invite și pe alții să arate rezultatele. Săptămâna viitoare, Comisia de Control Bugetar se va deplasa la Budapesta, o să mă întâlnesc cu ei. O să le stau la dispoziție, să vă duce să vadă unele proiecte finanțate de Uniunea Europeană și cred că e foarte important pentru eurodeputați să aibă această experiență nemijlocită, ceea ce e adevărat în special pentru agenda teritorială. Cred că aceste dezbate pe care le avem de obicei în legătură cu politica regională, politica de coeziune, sunt importante, dar am avut o realizare majoră. Poate vă aduceți aminte în toamna trecută ce a relatat mass media despre politica de coeziune cum a fost reflectată ea în mass media. Sper că vedeți această evoluție. Pot să vă dovedesc acest lucru cu cifre, cu statistici. Puteți vedea implementarea politicii de coeziune, pentru că aceasta s-a dezvoltat între 2008 și 2009. Rata de eroare a scăzut, iar politica de coeziune e un domeniu cu totul aparte, o politică de dezvoltare orizontală care este capabilă să soluționeze probleme cheie pentru Europa în ansamblu, dar și pentru regiuni. Acestea sunt uh, probleme cum ar fi problemele romilor, alte minorități vulnerabile. Domnul Van Nistelrooy mi-a adresat o întrebare și cred că e foarte important ca politica de coeziune să sprijine incluziunea minorității rome, iar ca răspuns la domnul Deutsch, și vrea să ofer detalii suplimentare în legătură cu modul în care puteți face legături între strategia privind romii și politica de coeziune din Uniunea Europeană. În ce privește proiectul în sine, credem că e foarte important că am avut, deși am avut probleme la început, acest proiect pilot uh, se va implementa. Acesta a fost important pentru Parlamentul European. Există o fundație ungară care uh, sprijin uh, ocuparea minorității rome în câmpul muncii. Asta ce înseamnă? Că se înființează diverse IMM-uri care angajează romi. Uh, uh, Unii din județul Borșo, care este unul dintre cele mai rămase în urmă în Ungaria, le dăm sprijin de înființare acestor IMM-uri și apoi ne gândim și la dezvoltarea urbană, proiecte de dezvoltare urbană care ajută, contribuie la integrarea romilor. Acestea se implementează împreună. Pe lângă acestea mai există programe operative regionale care includ dezvoltare urbană, construcții, se concentrează pe îmbunătățirea condițiilor de viață ale minorității rome. Ca răspuns la o altă întrebare a domnului Tărăr în legătură cu ratele de absorpție, Aș vrea să vă spun că, desigur, această problemă este prezentă în Ungaria. Ne confruntăm și acolo cu probleme de absorpție, dar în ce privește angajamentele, cred că implementarea este proporțională în funcție de evoluția în timp. Dacă ne uităm la media în uh, statele membre ale Uniunii Europene, nu suntem mult în urmă. Există o schimbare semnificativă acum în Ungaria. Încercăm să subliniem acest aspect la fiecare ocazie. Spre deosebire de guvernul precedent, ne mișcăm mult mai rapid în ce privește plățile. Am încercat să facem eforturi în acest sens pentru că singurul uh, mod în care poți obții rezultate este să faci plățile, să se efectueze mai rapid, ceea ce dă posibilitatea implementării proiectelor. Pot să vă spun că experiența demonstrează că dacă simplificăm lucrurile, evident acesta a fost unul dintre celelalte elemente cheie, simplificarea, proceduri simplificate, toate acestea contribuie la îmbunătățirea ratei de absorpție. Și în fine, tot ca răspuns la întrebarea domnului Deutsch, cred că am menționat două subiecte foarte importante. importante pentru reușita eforturilor noastre. Mă bucurăm că am reușit să punem pe picioare strategia Dunării, la care ținem foarte mult, și strategia privind romii, cadrul european pentru strategiile naționale care privesc pe romi. Am primit o întrebare și despre politica de coeziune și grupurile vulnerabile. Întotdeauna politica de coeziune a fost caracterizată de această concentrare pe grupurile vulnerabile din societate. Deci am avut această ocazie de a ajuta la includerea, la incluziunea oricărui grup vulnerabil din societate. Acesta a fost adevărat în perioada de programare din 2007 până în 2013 și ori de câte ori s-au modificat regulamentele, am pus accentul pe grupurile vulnerabile și îmbunătățirea vieții acestora. Poate vă aduceți aminte că Consiliul European a lucrat împreună cu Parlamentul European atunci când a adoptat uh, schimbările la acest regulament. Cadrul european pentru strategiile naționale în ce privește pe romi e o piatră de temelie a politicii europene în acest sens și ar putea să fie baza pentru munca de viitor atunci când statele membre își uh, elaborează propriile programe de integrare a romilor. Acum am stabilit cadrul și evident vom putea utiliza fondurile de coeziune care pot juca un rol foarte important, ceea ce e foarte important pentru că e nevoie de o abordare integrată în politica de coeziune. Există și nevoie de flexibilitate. Fără flexibilitate nu poți să ții cont de diferențele teritoriale foarte mari din statele membre. Și evident că există state membre mai preocupate sau mai vizate de această problemă decât altele. Evident, această politică europeană cu privire la rom n-ar trebui să-i sprijine numai pe rom, ci toate celelalte grupuri vulnerabile care ar putea să fie excluse din societate. Și am dorit să acordăm o atenție deosebită copiilor, săracilor, să vedem o nouă tendință în politicile europene pentru a acorda atenție acestor grupuri și sperăm că se va pune accent în implementarea strategiei UE 2020 pe viitor și sper că toate politicile se vor focaliza pentru a sprijini grupurile vulnerabile. Acum la cealaltă întrebare legată de strategia Dunării. Întotdeauna ne gândim la resurse. Ați menționat faptul că n-au existat resurse noi pentru această strategie. Aș putea să vă vorbesc din propria experiență. Domnule Deutsch, știu că statele membre pot să găsească resurse ca să uh, le integreze în implementarea acestei strategii. În acest sens, coeziunea nu este implementată doar pe plan european, ci și în regiunea Dunării și important să se creeze coeziune în implementarea acestei strategii macroregionale și evident că trebuie să țină cont de principiul subsidiarității. Contăm pe sprijinul statelor membre, dar și pe autoritățile regionale și locale, pe municipalități, pe instituții, cum a spus domnul Toyer. E ceva important pentru regiuni Trebuie să depășim unele probleme istorice, minorități, frontiere. E nevoie de o abordare progresistă pentru aceste probleme, dar în același timp trebuie să dăm un exemplu foarte bun de cooperare care implică mai mulți actori, state membre, instituții financiare, instituții europene, municipalități, autorități locale. E un nou tip de cooperare care dă o nouă metodologie de cooperare. Eu și colegii mei considerăm că e ceva foarte important în strategia adunării. Și evident ne bucurăm și suntem mândri că am putut lansa această strategie, fiind unul dintre statele membre care sunt uh, afectate și cu această implicare emoțională. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Atunci putem face o nouă rundă de întrebări. Colegul Kelly, următorul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, și aș vrea să vă felicit uh, pe dumneavoastră președinția ungară, în special uh, pentru progresele în abordarea de coeziune, care au stabilit un standard foarte bun pentru mulți ani de acum încolo. În ce privește legea privind mass media și Constituția, Mm, uneori acestea s-au exagerat la Parlament, poate că cei care doreau să ridice aceste subiecte erau sinceri și acceptăm acest lucru. Prim-ministrul dumneavoastră ne-a explicat poziția și a dat uh, dovadă de hotărâre și n-a cedat nici uh, sub presiune. Cred că nu are nimic cu care să se rușineze în aceste privințe. Și, în fine, după ce am participat la multe sesiuni ale Parlamentului plenare și la Strasburg și la Bruxelles, aș vrea să vă felicit pe dumneavoastră, delegația noastră și fosta colegă doamna Ghiori, sper că am pronunțat bine numele, care a fost de cel mai multe ori acolo, a răspuns la toate întrebările formulate, chiar și la critici și cu minte limpede, rece. E un lucru pe care nu-l vedem foarte adesea când e vorba de aceste președinții prin rotație. Și Ungaria a făcut un progres deosebit și pentru Ungaria, dar și pentru întregul proiect european în acest mandat de șase luni de președinție prin rotație. Deci, încă o dată, bravo! Și vă mulțumesc! Da- Mulțumesc pentru această contribuție și acum colegul nostru grec. Piper, καταρχήν μια γενική τοποθέτηση. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu pot să mă declar mulțumit și nu m-aș putea declara mulțumit dacă în țara mea s-ar opera modificări la Constituție genul celor care au fost uh, făcute în Ungaria. Dar este o chestiune care interesează poporul ungar. Eu am cerut însă cuvântul nu din acest motiv, ci pentru a vă spune că Ungaria în clipa de față suportă consecințele crizei capitaliste. Presupun că șomajul uh, este destul de ridicat, uh, dezvoltarea economică este destul de redusă și că per total situația nu este chiar satisfăcătoare. Deci aș vrea să ne oferiți uh, câteva cifre legate de această situație a țării. Și aș dori de asemenea să vă mai pun câteva întrebări, dacă îmi permiteți. S-a vorbit despre faptul că la nivelul Consiliului s-a refuzat o creștere a fondului uh, de coeziune. Uh, Parlamentul uh, și-a dorit ca acest procentaj al creșterii să fie de 8,5, în timp ce Consiliul aprobă doar 5,2. Aș vrea să știu de ce Consiliul a luat această decizie privind uh, fondul de coeziune. O altă întrebare. Dacă am înțeles bine ceea ce uh, ne-a expus domnul ministru, în cel de-al cincilea raport pe marginea coeziunii, mm, au existat câteva elemente de convergență între statele membre și Consiliu, dar și puncte de dezacord între statele membre. Puteți să ne eh, spuneți eh, câte ceva în legătură cu subiectele care eh, nu au putut să întrunească acordul tuturor statelor membre. Mulțumesc foarte mult. Domnule Matula a domnule președinte. Aș vrea să mă alătur și eu felicitărilor pe care vreau să le aduc uh, președinției maghiare și concret aș vrea să ridic uh, două probleme în fața domnului Covaci. Uh, vin din regiunea vest România. Sigur, în România astăzi sunt probleme de absorbie a fondurilor, dar regiunea din care fac parte se situează peste media din țara mea acest lucru se datorează i excelentelor relaii de colaborare pe care le am avut de a lungul anilor cu partea maghiară pentru că regiunea vest se învecinează cu estul ungariei deci e vorba aici de judeele arad bihor ciongrad beikes eh, i lucrurile au mers într adevăr excelent în ultimii ani e suficient să amintesc că s a finalizat gazoductul arad szeged foarte repede foarte bine astăzi un mare proiect va alimenta cu apă județul Beikeș din județul Arad, iar numai în ultima lună am participat concret la două proiecte, la demararea două proiecte de drumuri transfrontaliere între Arad și Beikeș, între județele Arad și Beikeș. Deci treburile merg foarte bine și infrastructură rutieră sigur că e necesară pentru că să nu uităm, nu de mult aici era sârmă ghimpată și azi e nevoie de drumuri. Pornind de la aceste exemple particulare, mi-am permis să le amintesc că aș vrea să vă întreb poziția dumneavoastră legat de obiectivul 3 convergență, de obiectivul 3 cooperare transfrontalieră care este foarte important, mai ales în țările din Est, repet, acolo unde frontierele erau ziduri și bariere. Mulțumesc și încă o dată felicitări! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Mai avem câteva minute la dispoziție. Se pare că nimeni nu mai dorește să adreseze întrebări, deci am putut să ne încadrăm în timpul prevăzut. Dați-mi voie să îi ofer în încheiere domnului secretar de stat Covaș posibilitatea să răspundă la întrebările din ultima rundă. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, și uh, onorabililor membri ai Parlamentul European pentru întrebările adresate, domnului Kelly, domnului Van Nistelrooy. Uh, cred că uh, s-au uh, descurcat foarte bine cu dificultățile limbii maghiare, dar s-au au pronunțat foarte bine Gödele și mie mi-e greu să pronunț toate celelalte nume. Dar să lăsăm gluma la o parte. Apreciez foarte mult interesul dumneavoastră în ce privește politica internă din Ungaria. Cred că trebuie să vorbim despre aceste probleme în forurile care sunt relevante, fie uh, sesiuni plenare, fie la briefinguri pe aceste teme. Cred că putem uh, reacționa și răspunde la toate uh, problemele și întrebările care se pun. Am avut și răspunsuri și cred că a fost o președinție transparentă. Domnule Angelakis, vă mulțumesc pentru întrebare. Dați-mi voie să vă expun puțin situația din Ungaria ca răspuns la întrebările dumneavoastră. Bineînțeles, ținând seama de problemele din Grecia, Consiliul European din 23 și 24 iunie a luat decizii foarte importante, propunând uh, o un sprijin pentru Grecia și uh, încercând să uh, ofere ajutor pentru utilizarea fondurilor de coeziune. Noi așteptăm și propunerile Comisiei acum din acest punct de vedere. În ce privește bugetul pentru 2012, da, într-adevăr, Consiliul nu a fost de acord cu creșterea propusă de Comisie. Uh, dar această decizie trebuie văzută în contextul crizei economice actuale și a conflictelor uh, și problemelor care decurg din uh, situația zonei euro. Uh, trebuie să vedem, deci, astfel aceste lucruri există anumite constrângeri pentru a găsi soluții pentru situațiile dificile, dar noi sperăm ca să găsim soluții cât mai repede posibil. în ce privește situația din Ungaria. Indicatorii pe care i-ați menționat dumneavoastră. Eu uh, uh, nu uh, uh, pot să vă, vă dau Um, rezultate foarte bune, dar în ce privește rata șomajului, să știți că situația se îmbunătățească, îmbunătățește, iar în ce privește uh, situația economică. De asemenea, uh, există surse chiar externe. OECD-ul de pildă are o prognoză privind Ungaria, iar în această prognoză se vorbește de o creștere în PIB de 3,5% pentru anul următor și eu cred că această creștere este o, um, un procentaj foarte bun. Noi, în ce privește consumul intern, ne bazăm pe acest criteriu și uh, el va fi semnificativ pentru creșterea PIB-ului. Iar, uh, de asemenea, există un, uh, o previziune care vorbește de o creștere a PIB-ului de 4%, o asemenea o uh, previziune făcută externă. Iar uh, de asemenea, uh, cheltuielile urmează să fie reduse până la 75% pentru 2014 față de cheltuielile actuale. Deci noi vom încerca să creăm în felul acesta rezerve strategice în valoare de un miliard de euro. Suntem mulțumiți de uh, acest lucru pentru că vom putea din această sumă să rezolvăm posibile probleme viitoare. Noi am uh, redus cheltuielile administrative și uh, povara administrativă pentru întreprinderi și din acest punct de vedere avem și o perspectivă pe termen mediu. În ce privește necesitățile financiare, putem spune că Ungaria este într-o situație bună. Am uh, scos pe piață și uh, bonduri cu o maturitate de la 10 la uh, și mai mulți ani. Președintele Chinei a vizitat Ungaria recent, după aceea a vizitat Berlinul și Londra și cu ocazia acelui uh, turneu european și China de asemenea dorește să participe la finanțarea datoriei de stat a Ungariei. Uh, OPA, care este Telecomul din Ungaria, um, dar Ericsson, alte companii au făcut investiții în Ungaria în valoare de 2 miliarde de euro. Deci um, nu pot decât să vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, dar pot să vă furnizez asemenea cifre încurajatoare care reiese că am făcut uh, progrese în acest domeniu. În ce privește întrebarea dumneavoastră, domnule Matula, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu ministrul transportului din Ungaria, am participat împreună la o reuniune destinată uh, resurselor de dezvoltare și resurselor teritoriale uh, în favoarea unor mari proiecte transfrontaliere. Am semnat un acord internațional uh, Um, între cele două state, dar de asemenea ne-am concentrat pe problemele uh, de graniță și pe proiecte locale în cadrul acelei conferințe. Și am uh, stabilit cooperarea în acest domeniu. Relația noastră este foarte bună Ungaria se află într-o uh, poziție bună în Europa Centrală, stimulează cooperarea transfrontalieră și uh, dorim uh, ca în ce privește obiectivul numărul 3 să ne consolidăm cooperarea, salutăm propunerile uh, Consiliul, uh, Comisiei Europene în ce privește noul cadru uh, financiar multianual și toate proiectele transfrontaliere uh, care pot fi finanțate din Fondul pentru Dezvoltare. Sperăm ca să fie utilizate cu maximă eficacitate aceste fonduri. Deci, în ce privește cooperarea transfrontalieră, ETTS-ul a fost uh, o prioritate pentru noi. Este vorba despre grupul european pentru coeziune uh, teritorială și uh, avem în vedere elaborarea unui regulament în acest domeniu, iar Ministerul de Resort și Guvernul Maghiar ungar așteaptă propunerile Comisiei în acest domeniu până la 1 august. Deci, răspunsul da, cooperarea transfrontalieră pentru noi este de importanță crucială. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Ja, damit... Mulțumesc. În felul acesta, întrebările colegilor și-au găsit răspunsul. Mulțumesc, domnule secretar de stat, dumneavoastră și echipei dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că ați venit în comisia noastră. Mă bucur că am putut să uh, avem această dezbatere retrospectivă într-un fel și acum să privim cu încredere asupra a ceea ce se va întâmpla după vacanța de vară. Încă o dată mulțumim pentru venirea dumneavoastră.